Can we, can we... Liebe Kolleginnen Stimate colege, stimați colegi, Dați-mi uh, voie să vă salut la ședința comună a comisiilor Cont și Libe, care se desfășoară astăzi în prezența comisarului Șemeta și este vorba despre directiva pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, directiva PIF. Din perspectiva comisiilor noastre, această directivă este de importanță decisivă pentru că noi, de altfel și astăzi, înainte de masă, în Comisia pentru Control Bugetar, ne-am ocupat de câteva cazuri de, de actualitate în legătură cu uh, Uh, cazuri care se află în ancheta OLAF în clipa de față, cazuri de înșelăciune, de fraudă și din acest punct de vedere, activitatea OLAF trebuie să se îmbunătățească. Ca atare, sperăm că propunerea Comisiei uh, privind directiva PIF va putea să îmbunătățească cadrul legislativ din Europa pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene prin uh, îmbunătățire a codului penal. Aștept cu interes poziția comisarului Șemeta, dar uh, salut și pe colegul López Aguilar, care este coraportor al doamnei Ingeborg Gresle din comisia noastră, dar este și președintele Comisiei Libe pentru Libertăți Cetățenești și Justiție. Îi dau cuvântul domnului Aguilar. În ședința precedentă am avut invitați din partea OLAF și a fost vorba despre această directivă PIF. Astăzi însă este binevenită prezența comisarului. Domnule Lopez Aguilar, dacă doriți să faceți o introducere în subiect. Thank you. Your colleague, Chairman Teurer and... Mulțumesc, stimate coleg Teurer și membrii ai acestei ședințe reunite a celor două comisii. Sunt onorat să fac parte din acest exercițiu de cooperare eh, legat de o inițiativă foarte utilă în profilarea unei legislații penale în ce privește infracțiunile legate de interese financiare ale Uniunii Europene. Încercăm să combatem uh, infracțiunile de acest tip printr-o nouă legislație. Noi, cei de la LIBE, suntem uh, dedicați atingerii acestui obiectiv și salutăm disponibilitatea Comisiei Cont, condusă de colegul nostru Teurer, de a colabora. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și dau cuvântul acum domnului comisar Șemeta pentru o introducere. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule președinte al Comisiei Libe, dragi uh, parlamentari. Acum două săptămâni Comisia a adoptat o propunere urmând directive din 2012. Eu și cu vicepreședinta Comisiei Reding am expus care sunt motivele din spatele acestei propuneri. Trei elemente esențiale se desprind aici și aș dori să le reamintesc foarte pe scurt. Obiectivul nostru principal a fost să definim mai bine care sunt infracțiunile uh, care se pot lega de, sau pot afecta interesele financiare ale Uniunii Europene și e vorba de a le înscrie într-un arc suficient de larg din punct de vedere penal. Apoi, este nevoie de sancțiuni minime pentru aceste infracțiuni, pentru a ne asigura că există sancțiuni proporționale, eficiente, dar și care descurajează astfel de acte. Apoi, dorim să extindem limitările statutare ca să ne asigurăm că anchetatorii și procurorii au timp suficient pentru a, a face anchete transfrontaliere complexe. Din păcate, acum două săptămâni, Consiliul a avut o abordare care nu răspunde aproape deloc acestor obiective. Se merge sub nivelul de armonizare actual preconiza de PIF și de protocoalele aferente. Avem deci trei obiective, însă să vedem ce dorește Consiliul. Consiliul dorește să excludă TVA-ul Uh, din uh, domeniul de aplicare, însă jurisprudența Curții de Justiție confirmă că TVA-ul face parte din interesele financiare ale Uniunii Europene. Dacă dorim să le protejăm în mod eficace, atunci domeniul de aplicare al directivei trebuie să includă toate interesele financiare europene. Astfel, trebuie să se includă orice uh, venituri financiare substanțiale din Europeană ceea ce presupune inclusiv cele care apar în hotărârea privind resursele proprii, deci și TVA-ul, precum și cheltuielile care sunt acoperite de instrumentul cheltuieli. Ca să fie foarte clar, TVA-ul nu este exclus din Convenția PIF, de aceea Consiliul aici face un pas înapoi față de ceea ce avem deja astăzi ca și acquis comunitar. În al doilea rând, Consiliul nu dorește să introducă niciun fel de sancțiuni minime pentru fraudarea bugetului european. Ei s-au pus de acord numai asupra unui prag minim superior pentru acele așa numite infracțiuni foarte grave, serious offenses, însă acestea nu sunt armonizate în abordarea generală și statele membre vor defini acest lucru. Asta înseamnă că, practic, nu se va schimba aproape nimic. În țările unde nu există amenințarea cu închisoarea, cei care se fac vinovați de astfel de acte nu vor avea nimic de suferit. În sfârșit, statele membre nu au putut să se pună de acord asupra uh, acelor uh, limitări statutare. Poziția lor este că ele sunt uh, suficiente astăzi, ceea ce nu va însemna nicio schimbare pe viitor. În concluzie, ceva despre temeiul juridic. Așa cum am explicat uh, toamna trecută, Comisia a hotărât să aleagă 325/4 din tratate. Precum uh, a spus Curtea de Justiție, acest articol vizează eficacitatea protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene prin măsuri eficace, descurajatoare, proporționale, inclusiv sancțiuni cu caracter penal. Așa, după cum știți, uh, Consiliul a respins această bază juridică în loc de aceasta propunând 83.2. Nu este vorba aici de o diferență pur academică. Asta înseamnă că pe viitor bugetul european va fi uh, Uh, cumva acoperit și protejat în mod diferit în diferite state membre. Regatul Unit, Danemarca și uh, Irlanda au și ele o poziție specifică în dom- ce privește cooperarea judiciară. Nu credem că este acceptabil așa ceva. Trebuie să protejăm interesele Uni- uh, Uniunii Europene financiare, deci în punct de vedere penal, pe în toată Uniunea Europeană altfel aceste măsuri nu își vor atinge scopul. Comisia și-a arătat foarte clar dezamăgirea la întâlnirea Consiliului. Este foarte important acum ca Parlamentul European să-și afirmă poziție foarte clară pe acest dosar, iar uh, tratatul uh, de la Lisabona îi permite Parlamentului European pentru prima dată să participe în această procedură legislativă pe acest dosar tocmai pentru a putea avea o armonizare deplină uh, în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru remarcile dumneavoastră introductive. Dau cuvântul raportorilor acum. De asemenea, aș da cuvântul și raportorul din umbră, domnul Trifca, dar nu știu dacă a sosit deja în sală. Foarte bine. Vom începe cu raportoarea Comisiei Cont, Inge Gresle, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule comisar, vă mulțumesc pentru că ați venit la această întâlnire cu noi. Noi de altfel am insistat să aibă loc această întâlnire pentru că este o piatră de hotar în uh, istoria legislației uh, comunitare și uh, eu aș dori să mă adresez și colegilor din Comisia Libe. Eu cred că este foarte important să ne eh, bazăm nu pe 83 numărul 2, ci 325 articolul 325 din tratat. Poate că eh, vă mai referiți dată la importanța acestui articol, pentru că uh, Trebuie să înțelegem că este vorba despre infracțiuni financiare care implică bugetul european. Deci, uh, eu cred că uh, această procedură trebuie să se bazeze pe acest articol. Eu cred că nu trebuie modificat temeiul legal și eu cred de asemenea că trebuie să avem un cadru juridic unitar aplicabil în toate statele membre din Uniunea Europeană, pentru că doar așa vom putea să progresăm. Deci, temeul legal trebuie să fie 325 din tratat Parlamentul European trebuie să fie colegiuitor cu drepturi egale, pentru că dacă schimbăm temeiul legal, practic elimină ă, implicarea Parlamentului European și cred că ar fi o evoluție de-a dreptul fatală. Deci, eu cred că nu trebuie să fim de acord cu modificarea temeiului legal, pentru că dacă modificăm temeiul legal, atunci există și posibilitatea de opt-out pentru anumite state membre și asta cu siguranță va conferi Consiliului o poziție mai puternic. Deci, 381.2 de asemenea ar fi, uh, crea Uh, asemenea portițe de scăpare care ar uh, înrăutăți situația dramatic. Deci, eu cred că nu trebuie să fim marginalizați în calitate de colegiuitor, pentru că dezavantajele ar fi uriașe. Deja am atras atenția cu alte ocazii asupra costurilor unei duble structuri. Există o hotărâre a Curții Europene de Justiție în cazul Hansen, care insistă asupra temeiului legal 325. Sper ca și colegii din uh, cealaltă comisie să acționeze rezonabil din acest punct de vedere. Deci, pentru mine, până nu se ia o decizie în plenară, problema rămâne deschisă. Și dacă grupurile politice nu uh, discută despre acest aspect, iarăși problema este deschisă. Consiliul a dovedit odată în plus că uh, ne creează probleme. Mai există tendințe în articolul 1 și 4 de a limita uh, acțiunile de uh, combatere a uh, fraudei. Sunt menționate doar spălarea de bani uh, și la articolul 8, de asemenea, se încearcă uh, limitarea uh, pedepselor cu închisoarea. Sunt multe aspecte cu care nu putem fi de acord și cred că trebuie să menținem substanța propunerii comisiei. Noi chiar dorim să îmbunătățim propunerea comisiei. În articolul 2 am vorbit deja data trecută despre asta. Curtea de conturi sugerează ca domeniul de aplicare să nu se refere doar la bugetul instituțiilor europene, ci la toate domeniile în care Uniunea Europeană acționează, deci Banca Centrală Europeană, mecanismul de stabilitate, deci, ă, eu, din acest punct de vedere, vreau să înaintez un amendament. De asemenea, mai există unele incertitudini legale care ar trebui să fie eliminate, de pildă că ar fi suficient ă, să se ă, folosească cifre eronate, fără să se producă, de fapt, pagube articolul 4 în ce privește transmiterea de informații. Articolul 5 menționează din acest punct de vedere și posibile sancțiuni. Eu cred că trebuie uh, să analizăm cu mai mare atenție aspectele legate de uh, neglijențele grave. Cred că merită să acordăm mai mult timp pentru ca dreptul comunitar să fie armonizat cu legislația care funcționează în diversele state membre, dar este nevoie de mai mult multe informații. M-am referit la acest lucru și data trecută, dar nu știu dacă cineva a dat curs acestei solicitări. Îmi doresc mai multe informații legătură cu practica uh, uh, în procesele penale din statele membre. Pentru că dacă vom dispune de mai bune informații decât până acum, vom putea să ne coordonăm mai bine. Sigur că uh, nu trebuie să supra-solicităm uh, state membre în care uh, deja lucrurile funcționează bine. Deci armonizarea dreptului penal este necesară. După aceea, care sunt urmările uh, pentru uh, procesele penale în statele membre dacă Uniunea Europeană cere ca uh, în pe plan național să fie sancționate infracțiunile legate de deturnare de fonduri, de pildă, dacă e vorba de fonduri europene, mai sever decât dacă nu este vorba de bani europeni. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să vedem cum putem efectua uh, această armonizare, pentru că uh, nu este permis, uh, o, permis un tratament diferențiat al aceluiași tip de delict. Deci aș vrea să colaborăm cu domnul comisar din acest punct de vedere. Poate că și comisia deja are anumite idei și soluții în legătură cu aspectele menționate de mine. Președintele, mulțumesc, doamnă raportoare Gresle, și dau cuvântul acum raportorului din partea Comisiei Libe, colegului Lopez Aguilar. Thank you, Chairman Toiler. I would like you... Mulțumesc, Domnule președinte, foarte pe scurt, m-aș referi la o întrebare cât se poate de clar, de fapt i-aș adresa-o comisarului uh, Șemeta. Este vorba, în primul rând, de Olaf. Eu am făcut parte și am participat la reuniunile dedicate acestui subiect, încercând să aprofundez subiectul respectiv și mă întreb cât de eficace este relația între proceduri administrative ale OFA Olaf, mă scuzați, și acuzațiile cu caracter penal. Organele judiciare din statele membre Deci aici se pune în, întrebarea câți bani a reușit până la urmă să recupereze OLAF urmarea acestor proceduri lansate. Ne întoarcem mereu la aceeași problemă a temeiului juridic. Nu suntem aici pentru a aduce argumente în favoarea acestei baze juridice, însă aș întreba Comisia cât de flexibilă este și cât de gata este să ia în considerare argumentația juridică pe care ne-a expus-o Consiliul cu articolul 83.2 și consecințele cunoscute, ceea ce permite opt-out pentru anumite state și, în sfârșit, ceea ce privește acea definiție a serviciilor, a intereselor financiare europene, ne dorim o definiție cât se poate de completă care să ia în considerare veniturile și sursele de finanțare în Europene însăși, care până la urmă arată că trebuie să luăm în considerare și TVA-ul. mă gândesc uh, la toate aceste lucruri care apar în, în uh, ce privește uh, în ceea ce privește textul comisiei, însă, din păcate, Consiliul nu ia în considerare aceste aspecte și aș dori să știu care este viziunea comisiei asupra TVA-ului și asupra avantajelor sau dezavantajelor de a avea această taxă pe valoare adăugată aici, în această propunere. Mulțumesc! ist der Herr Zwifka mittlerweile äh, unter uns. Mulțumesc. nu îl văd pe domnul Zwifka în sală, dar poate m-am înșelat. Nu, nu este prezent. În cazul acesta i-aș da cuvântul din nou domnului comisar Șemeta pentru a răspunde la întrebările raportorilor. Um, well, thank you very much, uh, and... Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru sprijinul uh, arătat de doamna Greslă pentru această propunere și sunt pe deplin uh, în sentimentul dumneavoastră. Este vorba de o propunere esențială pentru interesele financiare comunitare și iată de ce trebuie să fim cât se poate de ambițioși și să nu diluăm uh, propunerea Comisiei. prin proceduri legislative pe care le vom alege. Pot să vă aduc informații suplimentare cu multă plăcere, informații pe care le-ați solicitat. E vorba de date care au fost analizate în timpul studiului de impact, adică când acesta a fost efectuat și cred că ar fi foarte bine și util dacă experții noștri ar veni aici în fața Parlamentului Uh, prezentând deci principalele rezultate ale acestui studiu de impact și diferitele situații întâlnite în statele membre, tipurile de mm, infracțiuni penale. Unele state membre nu cunosc această uh, sancțiune minimă din domeniul penal, când vine vorba deci de protecția intereselor financiare comunitare. Uh, Alte state mem membre n-au decât sancțiuni cu caracter administrativ și sumele în joc sunt deci sume mai mici. Există deci foarte multe discrepanțe care permit unora să se orienteze după cum bate vântul dintr-o țară sau alta pentru a frauda și deci iată noi trebuie să facem tot ce e posibil pentru a împiedica aceste manifestări. Am și propus să organizăm un uh, workshop cu ex- experții comisiei, aceștia să vă prezinte în detaliu cum stăm cu acest studiu de impact, uh, deci să-l prezinte raportorilor, raportorilor din umbră, astfel încât să înțelegem și să intrăm în, uh, în amănunte privitoare la ce s-a constatat cu acest studiu de impact. Privitor la întrebările concrete, concrete care au fost adresate legate de eficacitatea acțiunilor statelor membre în ceea ce privește monitorizarea uh, anchetelor OLAF și deci continuarea cu procedurile penale naționale după caz, eu am făcut deja aluzie la anumite situații specifice, lucruri care apar și în studiul nostru de impact. 19% este procentul de monitorizare uh, pentru Grecia, dar 91% pentru Finlanda. Deci vedeți ce diferență uriașă există între, în acest proces de, de, de, de continuare a anchetei, deci după uh, Olaf. Iată unul dintre motivele pentru care ne dorim uh, aplicarea dreptului penal pe plan european, care apoi să fie uh, respectat pe plan național. În ceea ce privește temeiul juridic și argumentele aferente, eu nu sunt avocat și Cred că serviciul juridic al Comisiei a venit cu un argument foarte solid în favoarea articolului 325.4, că acesta să fie baza juridică, temeiul juridic pentru această directivă. Este foarte important aici să luăm în considerare faptul că în tratatul de la Nisa, acolo se excludea în mod expres sau se excludeau infracțiunile cu caracter penal, articolul 280, vechiul articol 280, acum 325, asta înseamnă că părinții, fondatorii ai teatrului la Lisabona au considerat, prin înțelepciunea lor, că interesele financiare ale comunitare trebuie să fie cumva protejate în lumina articolului 325.4 din tratat, din noul tratat. Un alt argument uh, prezentat și de doamna Gresle, de altfel, este următorul. Și anume, avem interesele financiare ale UE, iar articolul 83.2 ca temei juridic ne va duce la o analiză și uh, un diagnostic diferit pentru aceleași infracțiuni în state diferite, deoarece știți bine că Regatul Unit și Irlanda au acest uh, opt-in, iar Danemarca are opt-out de la aceste prevederi. Asta înseamnă că aceste țări vor fi acoperite numai de convenția PIF și nu de directivă care va intra în vigoare și în sfârșit articolul 83.2 deci dacă asta se va întâmpla dacă se alege 83.2 ca temei juridic. După părerea mea, este pur și simplu inacceptabil să se întâmple așa și trebuie să ne asigurăm există o omogeneitate a uh, evaluării acestor infracțiuni care sunt absolut identice în toate statele membre, iar tocmai articolul 325.4 vorbește de toate statele Uniunii Europene. Și asta cred că este un argument extrem de solid și de aceea noi continuăm să-l uh, punem pe masă în continuare. Deci ne dorim ca 325 să fie ales ca um, temei juridic pentru această propunere legislativă atât de importantă. Și apoi mai e și problema veniturilor, mai ales chestiunea TVA. Știți foarte clar, știți dumneavoastră că eu mă ocup uh, prin mandatul meu de chestiuni antifraudă, dar și de fiscalitate, taxe și impozite. Și uh, vreau să vă spun că uh, Tocmai pentru că avem TVA-ul ca și resursă proprie la bugetul european, am putut să declanșăm multe proceduri de încălcare împotriva unor state membre, tocmai pentru că TVA-ul este o resursă proprie pentru bugetul european și asta a fost recunoscut de multe ori uh, în uh, hotărârile Curții de Justiție. De multe ori, deci, s-a recunoscut acest lucru. În jurisprudența Curții s-a făcut referire de multe ori, deci, de TVA, la TVA ca și resursă proprie și ca o condiție sine qua non pentru armonizarea anumitor practici în domeniul uh, deci, uh, TVA-ului. Așadar, taxa pe valoare adăugată trebuie să facă parte din această directivă. Așadar, invităm și Parlamentul să sprijine această poziție a Comisiei. Yeah, thank you very much, Mr. Commissioner. Jetzt uh, darf ich uh, Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, și deschidem acum dezbaterea. Cine dorește să intervină primul? Am două înscrieri la cuvânt pentru moment, domnul de Jong și Jean-Pierre Odi, vă rog, și domnul Liberațchi. Mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să mulțumesc și domnului comisar în această dimineață noi am avut la comisia noastră cont o audiere, o discuție cu directorul general al OLAF, pentru că aveam foarte multe îngrijorări în ceea ce privește calitatea anchetelor OLAF, mai ales într-un caz anume. Și uh, întreaga propunere a comisiei se bazează, și de fapt și impact, studiul de impact face acest lucru, se bazează pe faptul că 43% din solicitările OLAF nu sunt monitorizate și continuate de către statele membre. Și directorul general al OLAF a contestat acest procent. Poate ar fi bine să-l discutați direct cu dumneavoastră, însă dincolo de această cifră, eu cred că nu se poate spune că există o rată de uh, abandonare de 43% și să te mulțumești cu atât, ci trebuie să vezi care este cauza și ce se întâmplă. Trebuie să știm ce se întâmplă cu, în statele membre, care este legislația care se aplică. Însă, nu am observat nimic în ceea ce privește modul în care funcționează OLAF și felul în care acesta a fost implicat în această dimineață și a răspuns la întrebările uh, comisiei noastre cont, în momentul în care noi am întrebat oare se poate efectua un studiu extern despre felul în care funcționează OLAF și să știm exact un studiu de calitate pentru a ști exact ce se întâmplă cu aceste solicitări. Nu știu dacă numai statele membre sunt cele care trebuie să fie uh, trase la răspundere sau s-ar putea să se întâmple că deja calitatea muncii depusă de OLAF nu e suficient de bună și că plecând de la aceste proceduri, autoritățile naționale nu pot să facă nimic cu aceste anchete pentru că se tem fie să încalce drepturile anumitor persoane, fie să încalce legea și așa mai departe. Acesta este prima observație. A doua observație. S-a discutat foarte mult despre temeiul juridic și uh, doamna vicepreședinte Redic, în momentul în care a venit la o ședință în Comisia Libe, am întrebat-o și am spus, da, dacă introducem aici niște sancțiuni, atunci s-ar putea să dăm peste cap întregul sistem juridic penal din statele membre, unde sunt prevăzute niște sancțiuni foarte diferite. Și sunt foarte puține statele membre, există un minim de sancțiuni. Așa că dacă vrem să modificăm sistemul penal, atunci uh, nu știu cum se poate face asta. Ar trebui poate să existe o propunere orizontală din partea Comisiei care să spună clar că vrea să schimbe uh, sistemul juridic penal din statele membre. Dar dacă se introduce aici un prag de sancțiuni minime, nu știu dacă este pasul cel mai bun, pentru că, da, ne dorim să protejăm uh, interesele financiare, însă cum putem să facem acest lucru dacă nici măcar nu avem în toate statele membre niște sancțiuni minime prevăzute? Așa că prima mea întrebare pe această temă către Comisie este, sunteți gata să avem un raport, un raport de calitate în ceea ce privește munca OLAF, depusă de OLAF în momentul în care există niște solicitări adresate către statele membre. Sunteți gata să veniți cu o propunere orizontală pe tema aceasta a sancțiunilor minime și uh, în principiu acest lucru e la ordinea zilei. Președintele, mulțumesc foarte mult. Acum, având în vedere timpul pe care îl avem la dispoziție, mai putem să mai dăm cuvântul câtorva colegi. Următorul pe listă este domnul Jean-Pierre Audi. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. E un subiect sensibil aici, dreptul penal. Pentru că e vorba de o competență a statelor membre. Aș vrea să știu mai întâi, domnule comisar, dacă ne referim aici la fraude și activități ilegale sau ne referim doar la fraude. Pentru că la articolul 325.4 se spune că e vorba de fraude, dar și, în general, de activități ilegale care sunt vizate aici în acest paragraf. Ori în directivă nu se vorbește strict decât despre fraude. Și atunci aș vrea să știu, se face o distinție aici sau activitățile ilegale sunt și ele acoperite de sfera de acoperire a acestei uh, directive? A doua întrebare. Regret faptul că parlamentele naționale nu au fost consultate Uh, având în vedere toate entitățile ce au fost uh, consultate. Văd că au existat experți, universități, asociații, funcționari și așa mai departe, care au fost consultați, însă colegii noștri parlamentari naționali, care de fapt tocmai ei se ocupă de redactarea dreptului penal, a legislației penale, care ei sunt cei care se vor ocupa de transpunerea concretă a acestei directive. Păcat că nu am reușit să obținem și punctul lor de vedere, în așa fel încât să putem evita niște probleme de înțelegere greșită, eronată, ulterior. Acum, în ceea ce privește TVA-ul, eu am înțeles raționamentul, însă nu cred că TVA-ul ar trebui să fie o resursă proprie. Deși multe alte resurse au fost considerate a fi uh, resurse proprii, TVA-ul într-adevăr poate afecta, o fraudă TVA poate afecta interesele financiare ale UE, mai ales TVA-ul care este perceput la frontiere. Dar cred că aici ar trebui mai întâi să avem o analiză juridică. Nu cunosc toate sentințele, toate hotărârile curții. Iar apoi, ultimul punct, articolul 12 și uh, prescripția. Eu cred că ar trebui să avem aceeași prescripție uh, în materie de drept penal în toate statele membre ale Uniunii Europene. Mă gândesc la o sugestie pe care am făcut-o acum câtva timp domnului Barroso, și anume că ar trebui să avem o coerență în ceea ce prește prescrie, prescripția, indiferent că e vorba de drept civil, drept penal, dar peste tot în UE. Pentru că vedem că există niște situații foarte variate, foarte diferite și cetățeanul nu mai știe ce și cum. De aceea ar trebui ar fi bine să armonizăm. Mulțumesc. Următoarea intervenție, domnul Liberațchi. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pan Odi podniósł trzy sprawy, które zamierzałem podnieść lub spytać, więc nie będę powtarzał. Mulțumesc. Domnul Odi s-a referit la trei aspecte importante pe care doream să le menționez și eu. Vreau să spun doar că sunt uh, mulțumit de spusele domnului comisar Gemeta, mai ales în ce privește colaborarea cu Consiliul. Mi-aș dori, într-adevăr, ca uh, așteptările noastre să ajungă și la parlamentele naționale. Și vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea pe care ați făcut-o astăzi. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Wojciechowski. Yes. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję za tą... Mulțumesc, domnule președinte pentru această dezbatere foarte interesantă. Este important ca să armonizăm uh, acțiunile de combatere în Uniunea Europeană a infracțiunilor contra intereselor instituțiilor europene. Aș dori să mă refer la un lucru care este important în țara mea, în Polonia, dar nu cred că doar în Polonia. Recent au fost uh, pronunțate hotărâri foarte interesante ale Curții Europene de Justiție, în sensul că uh, um, în ce privește uh, legislația fiscală, nimeni nu ar trebui să fie dezavantajat. Um, eu cred că um, în cazul înșelăciunilor, fraudelor uh, din Polonia, există întreprinderi care au fost anchetate, dar nu s-a putut dovedi intenția faptei. Ca atare, uh, nici nu au avut de uh, suferit. Uh, mie mi se pare că trebuie să existe uh, situații care să nu uh, creeze dezavantaje um, pe plan național și între state. Pentru că trebuie să existe egalitate în condițiile de competitivitate. Dacă cineva uh, nu a comis cu bună știință o infracțiune, nu trebuie să suporte consecințele pe plan național care ar decurge din diverse prevederi birocratice. Trebuie să uh, existe măsuri adecvate gravității faptei comise. Trebuie să lăsăm să supraviețuiască întreprinderile care ajung în dificultăți de plată, uh, nu din rea voință. Mulțumesc, Marbal, citiți. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, este vorba despre o chestiune serioasă și sunt de părere că um, lucrurile uh, sunt mai simple decât par, pentru că uh, nu trebuie să modificăm legislația uh, penală în totalitate. Noi în Lituania am armonizat legislația și um, am ajuns la efecte pozitive. Modificările care trebuie operate acum sunt minore. Important este ca statele membre să uh, aibă voința politică pentru a uh, combate fraudele. În anumite țări, sancțiunile uh, sunt prea mici ca atare, poate și tentația de a comite infracțiuni de acest tip este mai mare. Deci, eu, din acest punct de vedere, cred că trebuie să găsim o armonizare și uh, vor fi binevenite din acest punct de vedere prevederile directive. Trebuie să vorbim despre o combatere reală a fraudelor. O altă chestiune legată de directiva PIF statele membre uh, nu prea sunt interesate să furnizeze cifre corecte legate de fraudele comise pe plan național. De aceea noi poate nu cunoaștem dimensiunile reale ale fenomenului. Este nevoie și din acest punct de vedere de o schimbare de atitudine, pentru că uh, sunt chestiuni de principiu clare care trebuie să creeze dreptate. Mulțumesc, domnul Mulder. Thanks, uh, Chair. My question will be very... Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea o să fie foarte succintă. Sper să nu fi înțeles o greșit întreaga prezentare făcută de diferitele persoane care au intervenit. Uh, dacă vrem să vorbim despre interese financiare, uh, avem nevoie și de un procuror european, nu? E nevoie de o astfel de persoană, asta se prevede și în tratat. Dar poate n-am înțeles eu nimic din toată discuția, pentru că n-am auzit vorbindu-se despre așa ceva. I have Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Văd că nu mai sunt alte comentarii înainte ca domnul comisar să aibă ocazia să facă, să formuleze răspunsuri. Poate doamna raportor. În calitate de membra a comisiei, doream să pun o întrebare co-raportorului. De ce insistă comisia libe să facă jocul Consiliului? De ce dumneavoastră vă pronunțați pentru modificarea temeiului juridic? Pentru că în felul acesta poziția poziția Parlamentului ar fi șubrăzită și cred că și colegii mei din comisie doresc să vă afle poziția. V-aș propune ca... Nu? Domnul Aguilar. We have talked about this more than once. Am vorbit despre asta de nu știu câte ori, așa că mă surprinde faptul că noastră de fiecare dată și de fiecare dată puneți exact aceeași întrebare, deși vi se dă un răspuns. E, e vorba de comisia jurii care trebuie să hotărască care este temeiul juridic, da? E un raport al jurii și jurii are ultimul cuvânt de spus în Parlamentul European în ceea ce privește alocarea competențelor. Mai mult decât atât. Temeiul acesta nu este ales așa în mod uh, arbitrar, ci se referă la legislația uh, penală în curs de elaborare, cu procedurile în curs, cu, proce- cu și asta revine ca o competență a Comisiei Jurii, să definească ce înseamnă infracțiunile și care trebuie să fie sancțiunile. Însă eu înțeleg E adevărat că aici nu are sens să mai venim să mai discutăm încă o dată despre temeiul juridic, pentru că noi înțelegem că există o astfel de discuție. Noi ne-am întrunit aici astăzi tocmai pentru a asculta răspunsurile pe care ni le poate da domnul comisar Șemeta la întrebările făcute adresate de membri. Și nu ca să resuscităm iarăși această, acest subiect, care de fapt se întoarce la originile discuției noastre. Vrem să conlucrăm ambele comisii mână în mână. Președintele, aș vrea să subliniez un punct care a fost uh, adresat și subliniat și de domnul Aguilar, colegul nostru. Da, am găsit o bază comună de cooperare între Libe și Comisia, Comisia Libe și Comisia Cont. Și dacă ne uităm la discuțiile precedente la conferința președinților, trebuie să înțelegem faptul că inițial juria a, și-a asumat această responsabilitate. Exact așa cum a spus domnul uh, Lopez Aguilar în ceea ce privește uh, acum uh, temeiul juridic, uh, trebuie să ne mulțumim eventual cu 83, paragraful 2. Acum ați auzit ce a spus domnul comisar Șemeta în această ședință comună cont și libe, și anume faptul că la comisie se analizează eventual posibilitatea de a avea articolul 325 aliniatul paragraful 4, așa că eu v-aș propune în felul următor. Dacă de-a lungul procedurii ne dăm seama că sunt motive întemeiate pentru a pune din nou această întrebare, foarte bine, o vom face. Eu un aviz al cont. N-am reușit să-l transmitem mai departe, n-a fost uh, preluat. Uh, Știm cum se organizează lucrurile în intern, în Parlamentul European, s-a luat o decizie și anume că acest lucru trebuie să ajungă în plen, în plen și plenul să hotărască, însă deocamdată v-aș ruga frumos dacă vreți, dacă sunteți de acord, să ne concentrăm pe discuțiile noastre cu domnul comisar și să ne mulțumim cu aceste subiecte care au fost uh, abordate, domnul Lopez Aguilar. Da, într-adevăr, e adevărat, noastră aveți dreptate, ați precizat lucrurile, am ajuns, am parcurs un drum, am mers pe o cale, cu toții știm ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat, care a fost baza juridică, temeiul juridică uh, preluat de comisie. Doamna comisar Reding a explicat foarte clar când și-a prezentat Păi, inițiativa la articolul la Comisia Libe că era articolul 325, apoi avizul jurii a adus anumite modificări în ceea ce privește munca și direcția în care ar trebui să ne în, în, îndreptăm. Noi suntem deschiși și suntem gata să continuăm discuțiile pe tema aceasta a, a temeiului juridic și ascultăm toate inițiativele în acest sens. Și acum președintele, putem continua? Doamna Gresle, vă rog. Stimate coleg, eu uh, pot să conviețuiesc cu dumneavoastră mult mai bine decât, în mod evident, conviețuiesc dumneavoastră cu poziția mea. Dar, sigur, pot înțelege că cei din Comisia Jurii trebuie să se pronunțe, dar din atâta timp cât în plenară nu se decide, chestiunea este deschisă pentru mine. Deci eu sunt dispusă să colaborez cu dumneavoastră la raport, dar de ce să mă autocastrez ca Parlament? nu are niciun rost, nici pentru negocierile ulterioare eh, nu mi se pare o situație fericită, iar acum când Comisia mi-a explicat eh, încă o dată de ce face o propunere eh, ca cea pe care o cunoaștem, găsesc că este un argument în favoarea noastră. Mulțumesc foarte mult! Bun, mă atrag atenția. Bun. Da, bun, sunt de acord Înainte de toate, aș vrea să spun că e, problemele castrării țin de competența Comisiei Agri. De vorba doar de castrarea animalelor. În al doilea rând, după cum l-am înțeles pe colegul Lopez Aguilar, el s-a arătat deschis unei discuții ulterioare în Parlament. Deci, să ținem seama de asta și cred că cele două comisii plus comisia jurii, fiecare are posibilitatea să redacteze un aviz și plenul Parlamentului urmează să decide. Iar acum i-aș da cuvântul domnului comisar Șemeta pentru a răspunde la toate întrebările care au fost formulate. Thank you very much. Mulțumesc. Cred că această întrebare arată cât de important este acest dosar, acest subiect. O să încerc să răspund pe scurt la uh, întrebările puse de-a lungul dezbaterii. Privitor uh, la eficacitatea monitorizării acțiunilor întreprinse de OLAF sau continuarea acestor inițiative, trebuie să vă spun că Studiul de impact a fost realizat de uh, agenții externe care au evaluat în paralel problemele legate de această um, continuare a anchetelor uh, OLAF și s-au evidențiat motivele pentru care uh, această monitorizare, această continuare este destul de slabă motivele acestea fiind foarte bine prezentate de altfel în studiul de impact respectiv. Și, într-adevăr, s-a făcut aici propunere, sau am făcut-o chiar eu, în sensul prezentării acestui studiu de impact aici, în fața dumneavoastră, la Parlament. Veți putea pune întrebări și atunci. Există apoi uh, organismul de supraveghere a OLAF, care trebuie să evalueze în mod sistematic activitățile acestei uh, agenții, iar um, Comitetul de Supraveghere actual pot să vă spun că a fost extrem de activ în aceste activități de evaluare a OLAF, producând uh, avize pe diverse aspecte și cred că și aceste avize merită să fie consultate. Apoi, în ceea ce privește armonizarea de plină a sancțiunilor cu caracter penal, deci armonizarea cu acele sancțiuni minime, generalizate, deci, cred că aici este important să subliniem că vorbim despre interesele financiare ale Uniunii. Deci Uniunea Europeană propune adoptarea acestei directive care va impune armonizarea minimă necesară în domeniul uh, dreptului penal pentru sau spre protejarea intereselor financiare comunitare. După părerea mea, există diferențe între acest domeniu specific și restul aspectelor care intră la capitolul penal, ați vorbit despre crime sau mai știu eu ce alte eh, activități uh, criminale. Vreau să menționez acest lucru deci, pentru că este vorba de interesele financiare ale Uniunii Europene și chiar și într-un text legat de moneda euro, am avut o astfel de trimitere la interesele financiare europene. De ce? Pentru că moneda euro este, nu așa, moneda zonei euro conform um, tratatelor. Dar este chiar și, deci o monedă care este considerată și moneda Uniunii Europene, ceea ce ne permite să introducem aceste sancțiuni minime pentru a nu avea diferențe de interpretare în ce privește uh, același tip de infracțiuni, interpretare, interpretări divergente de la un stat la altul. Domnul Odi a vorbit despre tipurile de infracțiuni acoperite. Nu e vorba numai de fraudă, vreau să vă spun, ci și de alte activități, cum ar fi spălarea de bani, corupție, atât corupție activă cât și corupție pasivă. Deci este un evantai mai amplu decât uh, simpla fraudă. Iar cu această directivă, când va fi adoptată, vom uh, institui o protecție deplină a intereselor financiare ale Uniunii pentru o gamă largă de infracțiuni. Cât privește parlamentele naționale și consultarea acestora, vreau să vă spun că parlamentele naționale au fost consultate uh, de-a lungul acestei proceduri uh, juridice normale. Deci, parlamentele naționale au avut ocazia să-și exprime poziția urmând procedura deci poziția față de această propunere. Este ceea ce s-a întâmplat, deci, de-a lungul acestui proces de pregătire a directivei. Ceea ce privește TVA-ul, nu pot decât să repet ceea ce am mai spus Bineînțeles că se pot fi invocate și argumente suplimentare, dar cred că analiza de bază și solidă a fost deja efectuată. Să nu uităm, deci, că TVA-ul reprezintă, dacă nu mă înșel, aproximativ 15% din uh, resursele proprii UE și este cât se poate de firesc ca această taxă pe valoare adăugată să fie acoperită de această directivă, deoarece ea contribuie la veniturile, la bugetul uh, UE. Apoi, cât privește limitările numite statutare și nevoia de a armoniza aceste aspecte. Cred că este o, un subiect pasionant, chiar și din punct de vedere academic, aș spune. Însă este important să începem de undeva cu această reflexie, iar propunerea de directivă de față propune, deci, să se armonizeze cerințele minime Asta este important. Pentru că, de fapt, această perioadă de prescripție este foarte scurtă în anumite state membre. Și atunci se încearcă prelungirea procedurii penale în statele membre, tocmai pentru a evita sancțiunile. Credem că cerințele minime ar fi un pas înainte în vederea protejării intereselor financiare ale UE, iar domnul Mulder a vorbit despre procurorul uh, european. De bună seamă, această directivă este menită să constituie o bază de lucru pentru acest uh, procuror european, public prosecutor, și cred că am mai spus uh, acum ceva vreme că um, Comisia este pe cale de a finaliza o propunere în acest domeniu. Propunerea va fi prezentată foarte în curând, probabil chiar înainte de concediul de vară. Iar uh, o legislație ambițioasă, o directivă ambițioasă care vizează interesele financiare și sancțiunile penale aferente nu, poate, nu pot decât să ajute în acest proces de creare a mm, acestui nou post de uh, Uh, procuror. În orice caz, european, vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru acest prim schimb de vederi. Doriți să mai luați cuvântul? Nu, sigur, vom continua discuția, inclusiv legată de temeiul juridic. Dar în ce privește foaia de parcurs, va trebui să Vedem care va fi momentul potrivit ca în plenară să se decidă asupra acestei chestiuni. Dar am venit uh, cu mult interes în comisia dumneavoastră și apreciem interesul pe care îl manifestați subiectului. Mulțumesc foarte mult. Deci, în concluzia acestui schimb de opinii în prezența comisarului Șemeta privind directiva PIF, Cred că putem încheia aici uh, ședința comună Libecont și imediat vom trece mai departe la reuniunea cont. you move around or you will stay yeah, here? No, I think do the, the, the, maybe here. Yes. Thank So that will be the last. Uh, yeah. shall I? Okay. Yeah, ladies and gentlemen, liebe Doamnelor și domnilor, stimate colegi, stimați colegi, Continuăm acum ședința întreruptă a Comisiei Cont. Astăzi dimineață, în intervalul 9.25 până la 11.30, am avut un intens schimb de opinii cu directorul general al oficiului antifraudă OLAF, în care am încercat să obținem răspunsuri la numeroasele uh, întrebări deschise din punctul nostru de vedere în legătură cu uh, plecarea fostului comisar Dali. Acum încercăm să continuăm discuția pe marginea raportului anual al Comisiei de Supraveghere a OLAF, pentru că a trebuit să constatăm că uh, în cadrul OLAF există practic un conflict și viziuni uh, divergente în ce privește rolul uh, OLAF. Pe de o parte este părerea directorului general, pe de altă parte opinia Comitetului de Supraveghere și mi s-a spus că și uh, fostul președinte al Comisiei de Supraveghere, domnul Timmermans, a demisionat fără să facă publică publice. Motivele sale de asemenea, a existat o doamnă care a demisionat din Comitetul de Supraveghere, iar din cei trei care urmau să înlocuiască locurile vacante din Comitetul de Supraveghere, doar unul până la urmă a acceptat să-și asume uh, această sarcină. Tocmai din acest motiv l-am invitat pe domnul comisar eh, european Șemeta să ne vorbească despre această situație, pentru că, în definitiv, eh, Comisia are sarcina de a monitoriza eh, aceste evoluții și respectarea tratatelor. De aceea, cred că ar trebui să vă dau cuvântul pentru început dumneavoastră, domnule comisar Șemeta, pentru a face o introducere în subiect înainte de a-i ruga pe reprezentanții grupurilor politice să intervină. Bun venit încă o dată, domnule Șemeta, aveți cuvântul. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte de toate, Aș vrea să fac unele clarificări ale situației din uh, Comitetul de Supraveghere al OLAF. În clipa de față, el funcționează și uh, este și complet din punct de vedere al numărului membrilor acestui comitet. Uh, toți lucrează cu depline competențe, ca atare comitetul poate să își exercite în bune condiții atribuțiile așa cum prevede legislația. Înțeleg că dumneavoastră aveți unele nelămuriri în legătură cu aspectele uh, legate de răspunsurile pe care le-ați primit la întrebările formulate și aș vrea să vă informez uh, în legătură cu evoluțiile care au avut loc după ultima noastră reuniune din 28 mai. După acea întâlnire, eu am propus, i-am propus atât directorului general al OLAF, cât și președintelui Comitetului de Supraveghere să organizeze o reuniune comună la care am participat și eu pentru a găsi o formulă constructivă în analiza tip follow-up a activității Uh, Comitetului de Supraveghere și al raportului uh, anual de activitate al acestui comitet și pentru a configura o foaie de parcurs pentru activitatea viitoare. Este vorba de 17 acțiuni concrete conform recomandărilor care erau menționate în raportul Comitetului de Supraveghere și cred că este foarte important să ne angajăm într-o manieră constructivă în respectarea acestor recomandări um, cu o foaie de parcurs foarte clară, să existe o înțelegere comună referitoare la ceea ce trebuie făcut și a perioadelor care trebuie să fie respectate și am propus ca această întâlnire să aibă loc pe 12 iunie. Din păcate, Comitetul de Supraveghere nu a putut să se întrunească în acea zi. A considerat altfel că o asemenea întâlnire ar fi prematură dumneavoastră, domnule președinte, ați primit răspunsul președintelui Comitetului de Supraveghere, dar eu continui să cred că va trebui să procedăm astfel, într-o manieră constructivă și intenția mea este să aibă loc o asemenea reuniune, probabil că în iulie, înainte de vacanța de vară, pentru a putea parcurge măsurile care se impun și care trebuie să fie implementate pentru a ajunge la o viziune comună a celor de la OLAF și uh, a Comitetului de Supraveghere pentru a implementa recomandările. Ja, Dank. Äh, Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Invit acum pe membrii Comisiei să intervină. Doamna Gresle din partea PPE. Mulțumesc, mulțumesc și pentru prezența dumneavoastră la această întâlnire. Aș vrea să precizez că de aproape un an există probleme între Comitetul de Supraveghere și uh, directorul general și noi asistăm la acest conflict, ceea ce mi se pare regretabil pentru că este vorba de o problemă de principiu. Dacă mă uit la planul de acțiune comun pe care l-ați trimis uh, Comitetului de Supraveghere, trebuie să vă spun, domnule comisar, că nici eu nu aș fi venit pentru că uh, dacă eu timp de luni, de zile, de aproape un an fac recomandări uh, și Ă, dumneavoastră spuneți că directorul general are dreptate ă, punând piedici în activitatea Comitetului de Supraveghere, ei bine, atunci, în calitate de membru al Comitetului de Supraveghere, n-aș fi venit. Dacă acest plan de acțiune treb- fi trebuit să fie baza unei reconcilieri, eu vă spun sincer că uh, m-aș fi uh, simțit jignită, nu uh, suficient luată în serios. Uh, deci, ă, de fiecare dată când mă întâlnesc cu cei cinci membri ai Comitetului de Supraveghere, îmi cer scuze față de ei că le creăm atâtea probleme. Este, de fapt, un for interinstituțional pentru a supraveghea activitatea OLAF și noi le îngreunăm această sarcină cum putem. Domnule comisar, eu vă rog, uh, luați foarte în serios activitatea acestor oameni pentru ca acest comitet de supraveghere să poată să lucreze mai bine. Uh, pentru că uh, eu cred că cel care urmează să fie supravegheat, directorul general, nu are dreptul să aleagă domeniile în care să fie monitorizat. El trebuie să se supună acestei supravegheri. Deci, pentru a împiedica supravegherea, de fiecare dată persoana însărcinată cu protecția datelor este cea care intervine. Vreau să vă spun că prevederile legate de sarcinile acestei persoane uh, cu protecția datelor uh, sunt din 2007, dar uh, a existat o influențare uh, serioasă a prevederilor și directorul general nu a implementat niciodată aceste prevederi. Eu știu de ce acest lucru s-a întâmplat și nu se respectă până în ziua de astăzi. Deci nu trebuie să existe o dublă măsură. Uh, modul în care Comitetul de Supraveghere este tratat ține de domeniul competențelor dumneavoastră. După aceea, aș vrea să spun că am fost foarte surprinsă de uh, pragurile uh, pe care Olaf uh, și le-a propus. Un milion de euro pentru înșelăciune în domeniul agrar. Deci sub un milion de euro, Olaf, dacă sunt sume sub un milion de euro care eventual se pierd, Olaf nici măcar nu intervine. Nu se obosește să intervină eu cred că uh, asta nu corespunde strategiei Comisiei. Uh, eu nu cred că trebuie să întoarcem capul când există fraude uh, de dimensiuni mai mici. Dacă dumneavoastră procedați altfel când este vorba despre înșelăciune și deturnare de fonduri, să știți că nu veți mai beneficia de sprijinul nostru. Mai este și o altă chestiune. Este vorba de transmiterea de documente unor organisme naționale noi ă, știm că există aici deja ă, o hotărâre. Deci, ă, Olaf spune Olaf Shell Consult. Be bine, asta nu înseamnă că este suficient. To consult înseamnă că Comitetul de supraveghere trebuie să uh, creeze garanții procedurale care să fie respectate, pentru că uh, nu este vorba uh, nici de cum doar de consult și nu de inform. Trebuie să ne gândim că dumneavoastră Comisia trebuie să vegheați asupra respectării tratatelor europene, trebuie să vă interesați de modul în care se operează. Există peste 80 de, cauzi, de cazuri care au fost trimise direct instanțelor naționale eludându-se rolul Comitetului de Supraveghere. Deci, ce părere aveți dumneavoastră despre această situație? Și mai am un subiect. Noi am elaborat un chestionar. Iar acest chestionar, în 50% din cazuri, ne-a fost trimis înapoi fără răspunsuri. E bine, Uh, multe întrebări nici măcar nu se refereau la cazul Dali și am fi vrut să primim răspunsuri. 34, 35, 36 39, 44, 49, 53, 54 și așa mai departe, până și 66, 75, până la 90, au fost întrebări care nu au primit răspuns. E bine, eu găsesc că modul în care Comisia a procedat Uh, cu Parlamentul este inacceptabil. A fost uh, un document pe care ni l-a trimis doamna Dei, dar uh, dumneavoastră, de fapt, sunteți membru al Comisiei și aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră despre faptul că nu s-a răspuns la chestionarul Parlamentului în legătură cu aceste aspecte de corupție și fraudă? Domnule comisar, au fost multe întrebări. Aveți posibilitatea să răspundeți la ele. Well, so... E bine, în uh, introducerea pe care am făcut-o am spus foarte clar că este în interesul uh, nostru comun, deci al uh, Parlamentului dumneavoastră, al Comisiei și al Consiliului să existe un comitet de supraveghere care să uh, lucreze în mod eficace. Iată de ce am și propus uh, acel proiect de document. L-am supus atenție uh, organismului de supraveghere și directorul general al OLAF și cred că, doamna Gresla, aveți de acord, sunteți de acord cu mine că pentru a discuta e, e bine să uh, pui cărțile pe masă. Bineînțeles că poate nu ești de acord cu tot ce spun ceilalți, însă un document inițial poate să dinamizeze exercițiul de reflexie. Deci să discutăm cu toate părțile interesate, inclusiv cu directorul general, care este bilanțul, care sunt recomandările făcute. Și eu sper că în luna iulie vom avea o astfel de întâlnire unde ambele părți vor putea să elucideze situația și să înțeleagă mai bine care sunt problemele existente. În ceea ce privește protecția datelor, cred că v-ați referit la accesul la acele dosare sau cazuri și, care, și sistemul uh, de gestionare aferent, accesul de către comisie. Situația s-a schimbat și președintele Comitetului de Supraveghere m-a informat că acest comitet de supraveghere este în curs de a evalua nevoia de a continua munca la acest sistem pentru un bun acces, pentru că știți bine că este vorba de un uh, sistem uh, care a fost pus în discuție și atunci când uh, era prezentă vechea echipă eu am spus-o în luna mai, când m-am întâlnit cu președintele Comitetului de Supraveghere. Am spus, deci, că dacă acest comitet uh, dorește să îmbunătățească sau să modifice această relație de lucru între cele două părți, uh, atunci uh, este bine ca ideile să fie prezentate cât mai curând posibil și atunci Cred că și Olaful este gata să facă modificări necesare în acest protocol de privitor la proceduri, deci, și să răspundă astfel uh, lucrurilor uh, identificate de către Comitetul de Supraveghere, respectând pe deplin, bineînțeles, legislația europeană. Cât privește acele praguri cred că este vorba de o neînțelegere și am încercat uh, să vă explic asta în întâlnirile precedente. Nu vorbim despre praguri, OLAF și noile reguli uh, introduse, adică acele priorități de investigație, bine, acestea înlocuiesc acele praguri existente pe vremuri. Și aceste priorități de investigație decurg din patru, sau sunt bazate pe patru criterii. În primul rând, proporționalitatea, principiul proporționalității, adică E vorba de un rezultat uh, din, care poate fi obținut clar din munca OLAF, apoi rezultatele obținute și cooperarea cu autoritățile naționale, apoi o folosire eficientă a resurselor OLAF și, în sfârșit, criterii specifice cum ar fi impactul financiar al cazului respectiv. Uh, se menționează în acest context anumite sume uh, în pentru anumite infracțiuni foarte grave, în anumite sectoare, însă acestea vizează, vă spuneam, unul dintre criteriile, din cele patru criterii menționate numai. Și acum, din punct de vedere al activităților curente ale OFAF, OLAF, vreau să vă spun, de fapt să repet, că începând din uh, februarie anul trecut, când au intrat în vigoare noile uh, reguli, 46% dintre cazuri, să zicem, deschise în domeniul vămilor și fondurilor structurale se situau fie sub un milion de euro sau cu impact financiar necunoscut. Deci 46%, să zicem 50% dintre aceste cazuri au fost deschise știindu-se că se estima o sumă de cam sub un milion de euro. Și deci când e vorba de protecția intereselor financiare ale UE și activitățile respective ale OLAF, vreau să vă spun că 185 de cazuri au fost deschise în 2012 de către OLAF în aceste două domenii, comparat cu 82 în 2011, 59 în 2010 și numai 25 de cazuri în 2009. Deci uh, vreau să vă întreb în aceste condiții dacă această creștere a numărului de cazuri deschise, această creștere de șapte ori din 2009, comparat cu 2009, nu cumva uh, arată asta ceva despre activitatea OLAF. În orice caz, nu ceva negativ, ci din potrivă o îmbunătățire reală a activității acestei agenții în acest domeniu. Privitor uh, la informarea Comitetului de Supraveghere în legătură cu cazurile numite închise, closed cases. Vreau să vă spun încă o dată că, din câte știu eu și din informațiile primite, Olaful respectă regulile care sunt uh, în vigoare și anume informarea Biroului de Supraveghere înainte de trimiterea cazului către instanțele și autoritățile judiciare naționale. Nu se spune nicăieri că Olaful trebuie să aștepte un aviz din partea acestui comitet de supraveghere în ceea ce privește cazurile rezolvate sau închise. Pur și simplu, Olaful urmează sau respectă această cerință din regulament. Uh, poate că această regulă poate să fie interpretată în fel și chip, dar din punct de vedere juridic, legal, este, cal, uh, este clar că, așa cum arată și o jurisprudență cunoscută a Curții uh, Europene de Justiție, Olaful trimite în fața Comitetului de Supraveghere date privitoare la cazurile închise înainte de a le trimite la instanțele naționale și cred că știți ca și mine uh, ce conține acest regulament uh, al OLAF, articolul 11, spune, de exemplu, că nimeni, nici măcar Comitetul de Supraveghere, nu poate să intervină în cursul acestor anchete individuale. Așa stau lucrurile, așa funcționează lucrurile. În ceea ce privește acele procentaje, adică acele răspunsuri date sau nedate, ă, domnul Kessler cred că v-a spus de ce nu putea sau nu a putut să dea amănunte așa cum mi s-a solicitat, deoarece există trei anchete în curs, unul în Malta, una în Luxemburg și una la Bruxelles. Deci trei proceduri pe rol și uh, Francia Bic, cunoașteți uh, sau nu cunoașteți cine este acest personaj? Este vorba de un director general al Eurostatului și în acel caz, comisia a pierdut deoarece Curtea de Justiție a hotărât că se dezvăluiseră prea multe informații și s-a afectat astfel prezumția de nevinovăție. Mulțumesc, urmează doamna Gresel. Uh, da, Există, deci, în continuare anchete în curs, cazuri deschise, rămase deschise. Și în acest context vreau să vă întreb, sau vreau să vă spun că, deci, că există anumite cazuri care sunt încă deschise, dar care ar trebui să fie închise. Cazuri pendinte la Olaf. Eh, există multe statistici care, de fapt, eh, sunt mai mult eh, praf în ochi. Domnule comisar, ce ziceți? Da, nu, nu sunt de acord cu ce ați spus, deoarece noile reguli intrate în vigoare în februarie 2012 au făcut că um, Olaful a trebuit să facă curat și să-și evalueze diferitele cazuri uh, pendinte și uh, așa mai departe. Și înainte de această reformă existau cazuri care rămâneau în faza de evaluare, să zicem, uh, timp de ani de zile și asta era o mare problemă la Olaf. Și atunci a făcut Olaful, atunci uh, el a luat pe rând aceste cazuri care rămâneau deschise și a uh, hotărât ce trebuie făcut conform noilor reguli. Adică unele cazuri au fost redeschise dacă exista o, o prezumție clară de fraudă și pentru cazurile în care mai erau uh, cazuri, um, cazuri deschise, atunci s-au hotărât ce trebuie să se facă. Și anume, anumite cazuri au fost închise pentru că s-a considerat că nu erau suficiente dovezi pentru a continua. Și atunci acest uh, stoc de cazuri uh, rămase în suspans a fost uh, eliminat și cred că uh, asta a fost foarte bine și s-a făcut uh, sub coordonarea Comitetului de Supraveghere. Dacă mi-amintesc eu bine, multe cazuri din raportul PIF au suscitat nemulțumirea Parlamentului în ceea ce privește lungimea procedurilor, durata acestora. Bun, și astfel pot să vă spun că faza de selecție s-a scurtat de la 6,8 luni în 2011 la numai o lună, 4, să zicem, în 2012. Deci de la 6,8 la 1,4 și durata totală a investigațiilor a scăzut de la 21,9 la 29,1 la 21 uh, aproximativ în 2012, deci asta arată foarte clar că reformarea sistemului um, la OLAF dă roade deja și am discutat cu managementul OLAF uh, și nu odată că avem această problemă cu durata investigațiilor, anchetelor. 22 de luni uh, continuă să fie o durată mult prea lungă, ei trebuie să continue să facă ceva în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumesc din partea grupului de doamna Ayala Sender. Sí, gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră și pentru această posibilitate de a continua discuțiile în ceea ce privește situația în care ne aflăm și problemele care există între Comitetul de Supraveghere, OLAF și faptul că și contextul acesta al conflictului. Aș vrea să vă întreb, dumneavoastră, în calitate de comisar responsabil în ceea ce privește lupta împotriva fraudei, când anume ați aflat că domnul Valia a, fost, a început să fie anchetat pentru o, din motive de fraudă? În al doilea rând, aș vrea să vă întreb de asemenea pentru că acesta este un element de conflict de interese care apare, cel puțin în ochii opiniei publice și asta ne îngrijorează. Știm că din 2004 încoace există un acord important între cele patru mari multinaționale în domeniul tutunului și Comisia Europeană în ceea ce privește programele pentru a finanța, ca să zicem așa, o parte importantă a programelor de luptă împotriva contra, uh, contrafacerii de țigări și a contrabandei cu țigări. Și atunci, în problema aceasta, din câte știu eu, Olaf a negociat acest acord care a să fi fost negociat împreună cu reprezentanța ai serviciului juridic al Comisiei și ai Olaf. Și aș vrea să știu în ce fel Olaf primește finanțare sau este implicat acest oficiu în acorduri cu aceste uh, întreprinderi multinaționale. Pentru că am avut ocazia să ascult anumite conferințe de presă din partea reprezentanților industriei tutunului și de aceea aș vrea să știu să ne clarificați lucrurile puțin. Care este conflictul de interese? Cum am putea să limpezim această situație. Și în final, aș vrea să mă refer la Comitetul de Supraveghere. În ce fel, după părerea dumneavoastră, ar trebui să se organizeze protecția acestui organism, care din punctul nostru de vedere este fundamental încă de la bun început, pentru că vrem să asigurăm pe de o parte independența OLAF și pe de altă parte și credibilitatea OLAF ca și un organism, o entitate care, prin definiția sa, pune probleme, dar care este un organism absolut necesar. Iar pe de altă parte, este un organism cu probleme pentru că încă de la bun început ne-am confruntat cu problema codului deontologic. Și avem nevoie de o astfel de apărare pentru Olaf. E vorba de drepturile persoanei anchetate care până la urmă va fi, uh, va, va, se, se va clarifica, este sau nu este uh, vinovată persoana respectivă. Deci aș vrea să știu cum anume, după părerea dumneavoastră, se poate organiza protecția acestui comitet de supraveghere în cazul doamnei Sembrei, care se pare, dacă nu mă înșel, că într-un fel oarecare și ea a fost subiectul unui conflict de interese uh, pentru că e vorba de un membru maltez într-un comitet unde se ancheta un dosar care avea legături cu Malta, cu probleme din Malta. Deci eu aș vrea să știu în ce fel s-a rezolvat această problemă a conflictului de interese a doamnei Sembri, care a participat la o anchetă, deși nu știm foarte bine care era rolul său, deși știm în ce situație se afla. Mulțumesc, doamna Ayala Sender. Cred că cel mai bine este să răspunde direct, domnule comisar, vă rog. Well, so uh, regarding uh, your uh, first question. Mulțumesc. În ceea ce privește prima întrebare pe care ați adresat-o, este important de subliniat că, în calitate de comisar, mă ocup de politici în domeniu și nu de anchete concrete deci nu pot să intervin într-o astfel de anchetă concretă, specifică, ci și eu trebuie să urmez niște reguli, așa cum sunt ele prevăzute în legislație. Am fost informat despre faptul că domnul Dali și-a dat demisia de către domnul președinte Barroso în ziua în care el și-a înaintat demisia. Eram în India la momentul respectiv și am primit un telefon din partea președintelui Barroso care m-a informat despre acest lucru. Apoi, în ceea ce privește chestiunile legate de industria tutunului și acordurile cu reprezentanții acestei industrii, trebuie să înțelegem care este rolul acesta al acestui acord care este scopul său, care prevede, el prevede de fapt niște cerințe extrem de specifice. Spre exemplu, aceste întreprinderi trebuie să aibă un sistem de identificare și de trasabilitate pentru produsele lor. E o regulă pentru aceste întreprinderi care au semnat acest acord. Și astfel, treptat, putem să trecem spre niște aranjamente de tip mai general în ceea ce privește trasabilitatea produselor. Și asta tocmai discutăm în propunerea de directivă pentru domeniul acesta al tutunului și prevedem să includem astfel de cerințe în directivă. Eu cred că este important. E o măsură importantă tocmai pentru a lupta împotriva contrabandei și a contrafacerii Deci, dacă nu mă înșel eu, studiul de impact pe această temă înaintea directivei a spus că pentru a avea o implementare specific, um, plină de succes, trebuie mai întâi să combatem această uh, problemă și anume contrafacerea și contrabanda și asta mm, se poate face într-un termen de 5 ani. De asemenea, această industrie are și alte obligații în ceea ce privește țigările. Deci dacă acestea sunt confiscate și e vorba de mărci care le aparțin acestor uh, companii multinaționale, atunci vor exista niște amenzi care se pot încasa. Deci, Acest acord, de fapt, impune companiilor multinaționale din domeniul tutunului un comportament corect și banii care reies din aceste uh, anchete sunt vărsați la bugetele statelor membre și e vorba de sume importante. Dacă nu mă așel, toate aceste acorduri per total pentru plățile efectuate, e vorba de peste 2 miliarde de euro către bugetele statelor membre și către bugetul UE. Și banii aceștia nu sunt specific alocați, ci sunt vărsați la bugetul UE. Deci, în acest caz, nu vedem care ar putea fi conflictul de interese în momentul în care OLAF participă la astfel de negocieri cu companiile de tutun pentru că una dintre regulile OLAF este de a găsi niște instrumente, niște căi care să ne permită să abordăm cât mai bine. Să abordăm cât mai bine lupta aceasta împotriva contrafacerii și a contrabandei. Și iată că acest tip de acord reprezintă un instrument care ne permite să facem acest lucru. Săptămâna trecută am adoptat o nouă strategie în ceea ce privește contrabanda cu țigări și acolo propunem și alte măsuri. Eu personal cred că aceasta este o problemă majoră care trebuie să fie rezolvată în Uniunea Europeană. Iar această strategie tocmai asta și vizează. Apoi, în ceea ce privește Comitetul de Supraveghere, dumneavoastră v-ați referit la, ați pus întrebarea ce fel de protecție putem avea. Pe 28 mai, în ședința când am venit în comisia dumneavoastră, v-am spus că încercăm să tratăm pe picior de egalitate atât Comitetul de Supraveghere cât și OLAF. Și în ședința din mai a Comitetului de Supraveghere am spus foarte clar că există niște avize, există niște recomandări și că acestea reprezintă un input foarte valoros pentru îmbunătățirea activităților noastre. și pentru o mai bună cooperare între cele două entități, între cele două organisme, trebuie să nu pierdem în vedere un aspect, și anume că ambele sunt autonome, sunt independente. Însă e adevărat că trebuie să îmbunătățim cooperarea și în acest sens am propus această întâlnire trilaterală. Am încercat să mediez această întâlnire și să discutăm o foaie de parcurs concretă pentru a avea o implementare a recomandărilor uh, emise de către Comitetul de Supraveghere recomandări care figurează în raportul anual de activitate. Și dacă acest plan de acțiune este aprobat, este urmat îndeaproape și chiar și aplicat concret, atunci cu siguranță vom ajunge la o îmbunătățire a relațiilor între cele două entități și atât Comitetul de Supraveghere cât și OLAF sunt capabile să rezolve problemele cu care se confruntă. Mulțumesc foarte mult. Având în vedere că timpul este deja destul de înaintat, mai avem poate 10 minute la dispoziție. Ines Alasender, o scurtă întrebare complementară. Da, simplemente... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, eu aș fi vrut, domnule comisar, vă rog frumos. Noastră ați spus și clar, da, e adevărat că există aici acest lucru, și anume că Olaf negociază cu în industria tutunului în cadrul acestui acord. Eu vreau să știu care este rolul, da? Ce face Olaf? În ce anume consistă participarea sa? Negociază conținut de text? Negociază programe? Ce anume negociază în numele Comisiei? Pentru că așa se spune pe site-ul Comisiei, că negociază în numele Comisiei. Thank you for keeping the time. Please a short answer. Mulțumesc că ați respectat timpul alocat. Vă rog, un răspuns pe scurt. În ceea ce privește claritatea, vreau să clarific lucrurile. În ceea ce privește funcția și rolul dacă nu mă șel, încă deja în 2004, cu prima companie, cu prima firmă de, din domeniul tutunului, am adoptat un astfel de acord și în anii următori rolul de negociere al OLAF a fost acela de a ne furniza o anumită expertiză și anume cum putem îmbunătăți prevederile unor astfel de acorduri, tocmai pentru a face ca Și așa cum a spus și domnul Teuer, uh, referitor la accesul la documente, noastră puteți înainta o, o, o solicitare dacă vreți să vă uitați la aceste documente și puteți face asta într-o cameră securizată și nu e nicio problemă, aceste documente vă pot fi puse la dispoziție. Însă, um, fie aici, la Parlamentul European, fie la noi, la Comisie, în așa fel încât să permite membrilor Comisiei dumneavoastră să poată să parcurgă aceste documente și să uh, o facă în largul lor aici, în clădirea Parlamentului European. Mulțumesc. Grupul următor este grupul ALDE. Domnul Schilakakis, vă rog. Thank you, Commissioner, for your uh, patience and your... Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră, pentru răbdarea dumneavoastră. Eu am, am tot uitat la activitatea OLAF în ultimii 3, 4, 5 ani, de când am ajuns eu la Comisia Cont. Și problema mea dintotdeauna a fost nu neapărat munca pe care o face Olaf, ci mai degrabă munca pe care nu o face Olaf. Și apoi, dosarul fostului comisar Dali. Am așa senzația că e undeva un fel de intensitate redusă, un fel de foc mocnit, așa, între diferiții intervenienți. Și am senzația că acum, dintr-o dată, aceste lucruri sau aceste tendințe se combină și duc la un fel de impas absolut în care se află acum Olaf. Olaf e prins în cazul Dali, o muncă pe care trebuie să o facă, apoi avem avem uh, o mită de 20 de milioane de euro în sectorul public, în statele membre. Iată un dosar pe care trebuie să-l rezolve. Uneori e vorba de sute de mii de euro din fondurile europene și doar 40% din, din uh, aceste cazuri ajung înapoi în statele membre și doar în jumătate din aceste cazuri suntem cu adevărat eficienți. Și iată că acum Olaf a ajuns într-un fel de impas. Întrebarea mea e, vă rog frumos, ce puteți face dumneavoastră sau ce putem face pentru a ieși din acest impas, din punct de vedere instituțional? Ce putem face pentru a ieși din impas? That was a short question. Mulțumesc, a fost o întrebare scurtă, poate un răspuns la fel de scurt, domnule comisar. Înainte de toate, trebuie să subliniez că Olaf își continuă activitatea și dacă analizați cifrele, activitățile au fost intensificate semnificativ în 2012 au fost 1772 de cazuri selectate, comparativ cu 921 de cazuri în 2011 și 886 în 2010. Deci vedeți că uh, cifrele cresc uh, semnificativ de la un an la altul. în baza uh, noilor regulament a reorganizării, OLAF a devenit mai eficient decât în trecut. În ce privește politicile care uh, trebuie avute în vedere, Regulamentul OLAF a fost convenit între autoritățile legislative pentru că acest regulament uh, prevede un cadru Uh, mai strict în toate domeniile, inclusiv în ce privește protecția drepturilor fundamentale și mă servesc de această ocazie pentru a ruga Parlamentul să voteze la următoarea plenară de la Strasburg acest regulament, pentru că trebuie să ținem seama de faptul că a fost nevoie de șapte ani pentru a negocia pe marginea acestui document și ar fi păcat dacă nu am putea să să cădem de acord acum asupra acestei uh, formule finale. Și cred că este de asemenea foarte important să reținem că ne finalizăm activitatea în ce privește procurorul public european care urmează să se implice inclusiv în anchetele penale și uh, va trebui să se bazeze pe legislația europeană, pe legislația privind protecția intereselor financiare, pentru că în felul acesta vom dispune de un instrument mai puternic pentru a combate infracțiunile împotriva uh, intereselor financiare europene și Dorim de asemenea să continuăm activitatea noastră după adoptarea regulamentului pentru îmbunătățiri suplimentare în activitatea OLAF uh, pentru introducerea unor prevederi suplimentare. Cred că vom avea posibilitatea să uh, fortificăm uh, sistemul uh, auditorului independent, să creăm garanții suplimentare pentru această independență, astfel încât drepturile fundamentale să fie, poată fi respectate în totalitate. Aici este clar o intervenție uh, de politică comunitară, ne vom consulta cu Consiliul și cu Parlamentul în legătură cu acest cadru legislativ care reglementează activitatea OLAF pentru ca această activitate să vină mai eficientă. Mulțumesc, o intervenție foarte scurtă. Da, nu este neapărat o întrebare, ci o observație. Este important important, sigur, să existe acest procuror european. Câteodată uh, este nevoie ca cineva să scoată mingea din poartă, deci e uh, foarte important. Mulțumesc, domnul Stas, din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, nimeni nu v-a întrebat uh, dacă acest uh, comitet de supraveghere are posibilitatea să intervină în anchetele în uh, derulare uh, ale OLAF. Este clar că nu trebuie să se amestece, dar eu cred că nu puteți nega că um, comportamentul credibilitatea actualului director general uh, este spusă de noi sub semnul întrebării. Uh, noi uh, i-am solicitat săptămâna trecută să demisioneze și l-am întrebat și astăzi dacă am adoptat o rezoluție prin care să-l invităm să demisioneze, ne-a spus că în niciun caz și dacă vom adopta o mie de rezoluții, nu va demisiona pentru că aceasta ar fi o uh, inter invenție în uh, independența domniei sale. Deci, uh, eu cred că uh, directorul general al OLAF ar fi trebuit să ne răspundă la chestionarul pe care l-am trimis în scris, dar am constatat că el a mințit întrebarea se referea la doamna Cendri, care a fost directoarea oficiului maltez um, de investigație antifraudă și um, uh, l-am întrebat dacă el a efectuat un interviu cu această doamnă, ne-a răspuns în scris că niciodată nu a realizat un interviu cu această doamnă, dar uh, când uh, l-am întrebat astăzi la întâlnire ne-a confirmat că a participat la cel puțin trei interviuri, deci este oricum o minciună față de răspunsul acordat în scris. Noi am avut o audiere în prezența comisarului competent și când i-am spus că ne-a mințit, a mințit, deci nu este o speculație. Deci este suficient pentru noi și vă întreb dacă sunteți dispus să declanșați o investigație juridică în legătură cu atitudinea domnului Kessler. Noi vrem, de fapt, să existe o procedură juridică. De ce un înalt funcționar din Olaf minte? Vrem un răspuns la această întrebare. Mulțumesc, domnule Stas. Dacă ați vrea să închideți microfonul. Domnule comisar, vă rog, puteți răspunde la această întrebare? Vă rog. <laughs> Okay, uh, so um, uh, uh, we, we are talking about uh, the discussion which. Uh... Vorbim despre discuția care a avut loc astăzi înainte de masă. Va trebui și eu să cunosc rezultatul acestei discuții. Am fost informat de către Serviciul de Specialitate uh, că ar fi trebuit să uh, fie furnizate răspunsuri la întrebări și la diversele puncte din acea întrebare, ABCD, în fine. Uh, este vorba de 200 uh, de întrebări, noi a trebuit să răspundem într-o perioadă foarte scurtă de timp și Eu nu pot decât să mă uh, refer acum la uh, ceea ce mi s-a spus. Deci, uh, întrebarea era dacă doamna Scanbury a participat sau nu la anumite investigații. Și răspunsul a fost că nu a participat, dar a luat parte ca interpretă la acea audiere, pentru că persoana care, uh, martorul care era audiat, necesita interpret. Aceasta este informația care mi s-a uh, furnizat mie. Asta este ceea ce știu în clipa de față. Dacă voi afla altceva, mulțumesc încă o întrebare din partea domnului Stas. Da, sigur, eh, strategia Comisiei este cât se poate de limpede. Eh, vă susțineți reciproc, eh, lăsați impresia că nu s-a întâmplat nimic, după aceea se ia o decizie în legătură cu Malta, toate sunt puse în același sac care se leagă la gură și ni se răspune după aceea că nu se mai deschide încă o dată întreaga poveste. Iar uh, procurorul va spune că uh, a fost o audiere care nu răspunde uh, standardelor de acolo. Dacă eu aș fi procedat astfel în Malta, aș fi putut să-mi iau adio de la funcția publică. Dar domnul Kessler își poate permite acest lucru în răspunsurile pe care ni le dă, o scaldă practic. Deci, domnule comisar, dacă se constată clar că este, era vorba totuși de interviuri, sunteți dispuși atunci să declanșați o anchetă în legătură cu cineva care este chemat în fața Parlamentului și ne servește minciuni? Mulțumesc pentru respectarea timpului. Vă rog să închideți microfonul. Domnule Stas, domnule comisar, aveți cuvântul. <laughs> uh, uh, uh. I can uh, uh, just uh, repeat uh, that uh, I was told. Deci nu uh, pot decât să repet ceea ce mi s-a spus înainte de intrarea în sală, că a fost o neînțelegere din partea domnului Kessler a întrebării. De aceea uh, v-a răspuns în acel fel. Iar în ce privește uh, afirmațiile uh, din, Malta, nu poziția procurorului. Trebuie să înțelegem foarte clar că era, de fapt, o anchetă administrativă, nu o anchetă judiciară. Și domnul Kessler, de fapt, are responsabilități în legătură cu investigațiile administrative. După cum știți, uh, Anchetele penale uh, sunt altceva și o anchetă penală în clipa de față se află în curs în Malta și uh, transcrierea uh, comisarului de specialitate uh, spune că în clipa de față nu există uh, motive uh, clare de acuzare. Ultima intervenție din partea grupurilor politice, din partea grupului ECR, nu, din partea GUE. Îmi cer scuze, domnul de Jong, ECR nu este prezent. Mulțumesc uh, foarte mult, da. Aș vrea să vă spun că eu vin din partea Stâncii Unite, dar vă mulțumesc că ați venit în mijlocul nostru. Eu am mai pus astăzi o întrebare legată de calitatea anchetelor desfășurate de OLAF și în legătură cu ceea ce am aflat uh, despre Malta. Am două întrebări. Prima, ne putem aștepta ca uh, studiile de follow-up să ne ofere o mai mare uh, claritate în legătură cu uh, starea mm, lucrurilor. Dar câteodată când solicităm noi documente, fie nu ni se furnizează informațiile necesare, fie ni se furnizează documente în care aproape toate pasajele sunt înnegrite astfel încât să devină ilizibile. Deci, Există și problema că atunci când punem întrebări nu primim răspunsurile așteptate pentru că se face trimitere la respectarea sferei private. Pe ce încredere pot avea eu în aceste studii? Dacă uh, nici măcar Comitetul de Supraveghere nu uh, este informat corespunzător și nici Parlamentul. Există oare un grup al înțelepților care se bucură de maximă încredere și care uh, pot să se informeze corespunzător pentru a face studiile de follow-up? Pentru că uh, eu cred că uh, metodele de anchetare ale OLAF uh, poate nu sunt cele corecte. Iar în ce uh, privește uh, solicitările pe care Olaf le primește, domnul Kessler a recunoscut că din partea Secretariatului General al Comisiei a primit rugămintea ca anumite cazuri să fie studiate cu prioritate. Este oare permis? Așa ceva a fost o întrebări foarte corecte. Domnule comisar, vă rog. În legătură cu prima dumneavoastră întrebare, Ehm, cred că putem să ne ehm, bazăm din, pe cifrele din studiile de follow-up. Din cele 71 ehm, de solicitări din partea Comitetului de Supraveghere după adoptarea noului regulament, toate au primit un răspuns din partea OLAF. Cred că doar într-un singur caz în care Comitetul de Supraveghere a cerut uh, acces de plin um, nu uh, i-a fost acordat în totalitate. Iar în ce privește acest stil de înegrire a unor pasaje, da, în decembrie anul trecut, dacă îmi amintesc perfect, directorul general a um, dat instrucțiune echipei în legătură cu aceste uh, paragrafe care uh, nu pot fi făcute publice. Punctul meu de vedere, din punct de vedere politic, este foarte clar și uh, doresc să vi le împărtășesc. Dacă uh, apar probleme uh, suplimentare în legătură cu aceste aspecte, va trebui să încercăm să modificăm regulile practice care în clipa de față sunt în vigoare și se respectă și doar prin uh, modificarea regulilor practice uh, pe bază de înțelegere reciprocă uh, între Comitetul de Supraveghere și OLAF vom putea să operăm modificări în stilul de lucru, pentru că, vă amintesc, este vorba despre informații foarte sensibile um, și, oricum, furnizarea de date trebuie să se bazeze pe voință, uh, dar și pe reguli, pentru că dacă nu se respectă niște reguli în legătură cu informații sensibile în investigații uh, aflate în curs, uh, nu se asigură niciun fel de protecție specifică pentru aceste investigații, cred că ar fi un dezastru. Acestea sunt niște elemente cheie și eu cred, sigur că văd rolul meu în ideea de facilitare uh, a colaborării și de uh, creare de uh, reguli suplimentare pentru a, ca să existe de plină claritate în relația dintre OLAF și Comitetul de Supraveghere. Vă rog să mă credeți, nu țin partea uneia din cele două părți iar în ce privește tratarea cu prioritate a anumitor cazuri, cred că este uh, normal uh, uh, pentru noi oamenii ca anumite situații să fie tratate cu prioritate, pentru că uh, ceea ce ține de, uh, strict de domeniul nostru de activitate ni se pare a fi cel mai important. Iar directorul general uh, Olaf uh, trebuie să ia deciziile într-o manieră independentă, să judece chiar el dacă diversele cazuri necesită sau nu o prioritate și uh, să deruleze investigațiile în acest fel. Președintele, stimate colegi, stimați colegi, I-am ascultat pe reprezentanții tuturor grupurilor politice, mai am două înscrieri la cuvânt, atât din partea doamnei Gresle, cât și din partea colegului Balcitis. Înainte de a vă da cuvântul, vreau să vă uh, spun în calitate de președinte al Comisiei Domnule comisar Șemet, apreciem foarte mult faptul că astăzi vă aflați în mijlocul nostru. Vă suntem recunoscători pentru faptul că v-ați implicat în problema medierii între Comitetul de Supraveghere și Directorul General, pentru că ambele instituții sunt importante pentru funcționarea independentă a Olaf. Dar după aceste cuvinte de laudă, și o dojană atunci când noi adresăm întrebări comisiei și pentru a nu știu câta oară constatăm că răspunsurile noastre nu primesc răspuns, ă, făcând cu argumentul că există investigații în curs în acest domeniu, pentru noi este nemulțumitor, pentru că după aceea se constată că, de fapt, întrebările nu aveau niciun fel de legătură cu acele anchete aflate în curs și atunci ajungem la concluzia că Parlamentul nu este tratat cu respectul cuvenit. Iar dacă întrebările noastre uh, nu se bucură de atenția cuvenită, mă întreb dacă în relația noastră cu Comisia se bazează pe uh, încredere sau nu. Și ne punem întrebarea ce mijloace are Parlamentul pentru a putea Uh, determina ca răspunsurile să primească răspuns, pentru că este o chestiune de mod de uh, acțiune uh, administrativ. Și mai am o chestiune. Dacă Olaf anchetează un caz de încercare de acordare de mită, în octombrie anul trecut a avut loc demiterea sau demisia unui comisar. Dacă acum se constată în cadrul unei anchete juridice în Malta că nu există suficiente argumente pentru a continua anchetarea domnului Dali, atunci, așa cum înțelegem noi lucrurile, cazul este practic închis s-a constatat că domnul Dali nu a fost implicat în acest caz de dare și luare de mită, încât bănuiala de uh, fraudă uh, să se justifice. Atunci uh, se pune întrebarea când putem discuta dimensiunea politică a acestui caz. Trebuie să așteptăm până când acțiunile intentate de domnul Dali Uh, în instanță vor fi încheiate uh, în uh, pentru că, de fapt, acele acuze au determinat demisia domnului Dali. Oare comisia nu trebuie să se întrebe dacă nu cumva a fost o acțiune politică de înlăturare a domnului Dali și unde dacă nu, în Parlamentul European ar trebui să se poarte o asemenea discuție, pentru că Parlamentul European trebuie să analizeze argumentele politice pentru anumite decizii. Și uh, după ce astăzi am explicat domnului Kessler că ar fi trebuit din timp să atragă atenția că nu există dovezi convingătoare legate de implicarea domnului Dali într-o acțiune infracțională, eh, deci, noi ne amintăm că acum 9 luni lucrurile uh, erau prezentate cu totul altfel, se vorbea despre indicii uh, dincolo de orice bănuială legate de uh, faptele domnului Dali. Ei bine, există aceste contradicții pe care noi dorim să le clarificăm. Ne punem întrebări legate de această situație și în calitate de deputați așteptăm răspunsul la aceste întrebări. Pentru că și în legătură cu acele cazuri care n-au nicio legătură cu uh, cazul domnului Dali, dar și în legătură cu această speță Dali. Pentru că uh, din 20 mai 2013 lucrurile sunt destul de clare. Conferința președinților a decis să nu-l invite pe uh, președintele Comisiei să participe la conferința președinților. Noi, în calitate de Comisie pentru Control Bugetar, am fost rugați să tratăm aceste probleme pentru a ajunge la o concluzie, pentru ca în momentul potrivit uh, să uh, putem, din baza concluziilor noastre, să facem recomandări adresate grupurilor politice și uh, în final și plenului Parlamentului European. Nu este nici de cum o sarcină ușoară, dar trebuie să ne punem întrebarea în ce măsură Comisia este dispusă ca în rezolvarea acestei sarcini să ne stea alături. So, uh, I think that uh, um, I, uh, I can really. Uh... Domnul Șameta. Tocmai ați spus că Comisia a dat dovadă de spirit de cooperare față de Parlament. Întrebările și-au primit răspunsul. Întrebările Parlamentului și-au primit răspunsul. Le am aici în fața mea. Consider că este de la sine înțeles că Uniunea Europeană este un loc unde se practică principiile statului de drept. Este foarte important ca acestea să fie respectate. Și atunci când un comisar răspunde întrebărilor Parlamentului, este înțeles că aceste întrebări uh, și aceste răspunsuri sunt date aplicându-se acest filtru al statului de drept. Se știe că există încă um, cazuri pe rol. 3. Astfel de cauze în Malta, în Luxemburg și în Belgia. Așadar, Comisia nu poate, din păcate, să răspundă tuturor întrebărilor din pricina acestor cauze în fața justiției. Și de aceea vreau să îi rog pe toți membrii Parlamentului să încerce să înțeleagă această situație. Pentru că haideți să vedem cum s-a statuat în trecut. Comisia a pierdut de foarte puține ori în cauzele trecute, însă atunci când s-a întâmplat asta, este pentru că nu a respectat acea prezumție de vinovăție. Nevinovăție, mă scuzați. Și este exact ceea ce face acum uh, uh, Comisia Europeană. Deci există aceste cauze în curs și vom vedea ce se va întâmpla. Însă, încă o dată, ca și comisie, trebuie să respectăm regulile. Noi suntem, suntem gardienii tratatelor și asta este, până la urmă, o condiție, condiție esențială pentru funcționarea însă și a Comisiei Europene. Mulțumesc. Da. Procedură. Domnul Maes. Domnule comisar, Stai, nu vreau să vă pun bețe în roate, însă ne-ați vorbit despre aceste trei cauze. Ce legătură au ele cu uh, anchetele Olaf? Da, există o cauză în instanță în Belgia, apoi cea care îl implică direct pe domnul Dali. Sunt lucruri care n-au nicio legătură. Să nu uităm că Swedish Match ne-a spus ceva despre Dali, chiar aici la comisia noastră. A doua cauză se află în fața Curții de Justiție, iar domnul Dali a făcut un uh, recurs acolo față de modul în care a fost uh, tratat uh, cazul său. Nu are nicio legătură asta cu Olaf, ci este vorba de cum a fost tratat domnul Dali de domnul Barroso. Da, nu știu, nu știu de ce spuneți că e vorba de procedură, domnule Stas. Domnul Stas, ba da, domnule președinte, deoarece comisarul uh, spune lucruri și răspunde, dar nu în mod corect. Vă rog, domnule Șebeta. nu știu de ce ați menționat numai două cauze, mai există și a treia, care se găsește în instanță în Malta. Iar serviciul juridic al Comisiei a evaluat pe deplin uh, situația și analizat de asemenea care ar fi impactul potențial al, întreb- a răspunsurilor asupra uh, procedurilor judiciare în curs. Iată care este răspunsul meu. Mulțumesc. Am două înscrieri la cuvânt și mai doamna Gresle, domnule comisar, mie, mi se pare că este inacceptabil că, ca dumneavoastră să uh, insinuați că noi am fi de vină dacă eventual comisia ar fi perdantă uh, în rezultatul anchetelor. Dar eu vreau să vă spun că au existat la un moment dat 15 uh, întrebări din partea jurnaliștilor uh, la care s-a acordat răspuns. Când am cerut noi o reuniune în camera, um, mi s-a spus mereu nu putem să ne pronunțăm pentru că există această uh, anchetă în instanță. Dar eu cred că acel uh, caz din Bruxelles Swedish Match împotriva lui Dali nu are nicio legătură cu ceea ce anchetează um, acum uh, Olaf și nici celelalte cazuri, pentru că în ce privește uh, ancheta din uh, Malta, noi vrem doar să știm cum a procedat Olaf. Nu Parlamentul este cel care uh, se interesează de aceste aspecte. Dar oare, vie, dumneavoastră vi se pare uh, normal ca domnul director Kessler să meargă la un prânz împreună cu uh, principala martoră iar uh, atunci când martora după aceea spune uh, în fața instanței că era cam amețită pentru că a băut ceva la acel prânz când a făcut declarațiile, mie mi se pare că este inacceptabil. Dumneavoastră aveți uh, o formație profesională de statistician. Uh, nu cred că uh, puteți fi convingător atunci când uh, nu uh, respectați opinia noastră. În cifrele legate de anul 2012, dacă le analizăm, um, nu găsim uh, cazuri că, într-adevăr, um, s-a eficientizat activitatea, pentru că um, există peste 400 de cazuri care au început să fie anchetate, dar care au fost încheiate mult prea repede, neconvingător de repede. Eu cred că uh, nu ne lăsăm păcăliți atât de ușor. Bun, acum uh, există acest, uh, acest reproș că cifrele uh, nu sunt concludente. Domnule Balcitis, vă rog. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, noriu paprašyti, neignoruokit mane ateityje. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Am așteptat uh, mult ca să dați cuvântul, domnule președinte, și sper să se nu mai întâmple, să mai aștept așa de mult pe viitor. Aș dori să fac mai multe propuneri și, în primul rând, mulțumesc domnului comisar pentru prezența dânsului aici, la noi, și sper că nu se va supăra ceea ce se întâmplă astăzi uh, este legat strict de obligațiile pe care le aveți ca și comisar. OLAF, serviciile sale, comitetul de supraveghere, toate acestea uh, sunt, fac parte din structura comisiei. Până la, la urmă este vorba de instrumente care vizează punerea în aplicare a politicilor Comisiei Europene și a Parlamentului European în ceea ce privește uh, lupta împotriva fraudei, în ceea ce privește interesele financiare europene. Iar bineînțeles că OLAF-ul este finanțat de fondurile comunitare. Și având în vedere toate aceste lucruri, aceste structuri și entități trebuie să dea socoteală, nu numai din punct de vedere financiar, dar și din punctul de vedere al uh, Uh, gestionării, gestiunii, având în vedere că Comitetul de Supraveghere nu a Ir... nu a fost de acord să vină la întâlnirea comună, uh, atunci noi ne punem pe bună dreptate întrebarea uh, dacă acest comitet de supraveghere își înțelege așa cum trebuie misiunea. Cred că trebuie că acest comitet de supraveghere trebuie să întâlnească uh, superiori ierarhici cât mai curând posibil. Și uh, va trebui ca independența OLAF și a Comitetului de Supraveghere să fie pe deplin uh, garantate. Însă asta nu are nicio legătură cu partea de gestiune sau gestionare. Cred că toată lumea trebuie să tragă concluziile și să înțeleagă care sunt cauzele problemelor actuale. Vreau de asemenea să vă spun, domnule comisar, un lucru. Atunci când există neînțelegeri pe un dosar, trebuie să revin totdeauna și să citești regulamentul intern, de ordine intern. Acolo există prevederi foarte clare în ceea ce privește frecvența întâlnirilor care trebuie să fie convocate pentru a rezolva o serie întreagă de probleme. Bineînțeles că la aceste întâlniri și reuniuni nu se va discuta, nu se vor discuta cauzurile în, în curs, ci multe alte chestiuni pertinente. Mulțumesc uh, colegului Balcidis. Uh, și să știți că nu am trecut nimic cu vederea, resping acest, acest reproș. Am ținut seama de reprezentanții tuturor grupurilor politice în uh, conformitate cu dimensiunea respectivului grup politic și dumneavoastră, după doamna Gresle, ați avut cuvântul, deci dacă greșesc, atunci am cer scuze, dar acum nu a fost cazul. Acum dorește și doamna Inez Ayala Sender din partea socialdemocraților să mai ia cuvântul și după aceea domnul comisar, dacă dorește, poate să aibă o intervenție finală. Foarte pe scurt, domnule președinte, și rapid, mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc domnului Șemeta pentru prezența sa astăzi și vreau să amintesc faptul că Dumneavoastră aveți, aveți un rol în calitate de comisar, ca un fel de mediator, așa, între două organisme care depind de competențele dumneavoastră, de care dumneavoastră sunteți competent și răspunzător. Trebuie să vă asigurați că OLAF funcționează corect. Așa că trebuie să ieșim din situația în care ne aflăm în momentul de față, pentru că e vorba de două organisme delicate, complexe, pe care trebuie să le protejăm și noastră aveți această responsabilitate. E important acest lucru. Această situație s-a uh, creat pentru că domnul Barroso a luat anumite decizii și s-a lansat astfel o situație de conflict așa. Inițial dorința era uh, una bună, de salutat, însă până la urmă vedeți care a fost rezultatul. Așa că, așa cum ați spus și dumneavoastră, ați fost doar informat în momentul în care domnul Dali și-a înaintat demisia. Bun, dar, odată ce acest lucru s-a întâmplat, dumneavoastră deveniți responsabil, răspunzător. Așa că aveți un, o dare de seamă de făcut, cel puțin în fața comisiei noastre. Bun, acum, în ceea ce privește independența OLAF, azi dimineață, domnul Odi a adresat o întrebare directorului general și a întrebat, în situația actuală, dacă e să sporească neîncrederea și dacă se învenimează relația între OLAF și uh, celălalt uh, comitet, comitetul de supraveghere, atunci ce, vom, ce se va întâmpla? Da, Olaf este cel care a furnizat informațiile și uh, datele și în cazul maltez. Și dacă e să crească această neîncredere din partea Parlamentului, atunci noi l-am întrebat pe domnul Kessler ce se va întâmpla ce se va întâmpla dacă nu mai aveți un sprijin din partea Parlamentului? Și el a spus că, da, independența Olaf este mai presus de orice. Acum, nu știu. Da, pe mine azi dimineață m-a șocat acest răspuns, uh, răspunsul dat de, la întrebarea domnului Odin, în sensul că uh, da, dacă Parlamentul European nu vă mai susține și atunci ce se va întâmpla cu buna funcționare democratică, cu controlul democratic de care avem nevoie referitor la modul în care funcționează o astfel de instituție? Evident că trebuie să protejăm prezumția de nevinovăție, e clar acest lucru, însă aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră referitor la acest răspuns pe care, pe care ni l-a dat domnul Kessler azi dimineață și anume că independența Olaf este mai presus de orice. Ja, vielen Dank. Comisar Mulțumesc, domnule comisar. Observații finale. Da, deci dacă sunteți de acord o să răspund la întrebările puse de onorabilii membrii ai Parlamentului, da. În ceea ce privește statisticile, vreau să vă spun că eu nu sunt statistician, ci de profesie sunt economist. Cifrele despre care vorbim, aceste statistici uh, sunt absolut publice, ele se regăsesc în raportul anual al OLAF pe 2012. Și aceste statistici pot fi analizate de toată lumea, nu există niciun fel de șmecherii sau calcule obscure. În ceea ce privește impactul răspunsurilor comisiei sau consecințele acestora asupra deznodământului uh, acestor uh, cauze în instanță, cred că trebuie să fim foarte, foarte clari pentru că, bineînțeles, s-ar, s-ar putea să fie anulată procedura în cazul în care răspunsurile nu sunt date la timp. Iată ce spune serviciul juridic al Comisiei. Aceste uh, răspunsuri sunt analizate foarte minuțios și uh, aceasta în lumina uh, procedurilor în curs, nu pot decât să, respect cât de import, să respect cât de importantă este respectarea regulilor și în aceste cazuri. Iar cât privește declarația domnului Balcitis, vreau să-i mulțumesc pentru sugestia sa Trebuie să vă spun că avem schimburi de vederi uh, regulate între Comisie, Comitetul de Supraveghere și OLAF și încercăm să reunim pe toată lumea, deci întâlniri comune între Comitetul de Supraveghere și OLAF la inițiativa Comisiei. Și cred că este bună ca aceste schimburi de vederi să fie într-adevăr cât se poate de regulate și ca eu însumi să pot să particip la aceste întâlniri. Nu trebuie să uităm nici faptul că reforma OLAF, dacă se va adopta, va aduce noi instrumente și posibilități de îmbunătățire a funcționării Comitetului de Supraveghere și nu cred că este cazul să vă reamintesc că una dintre prevederi se leagă de schimburile de opinii la nivel politic privitoare la prioritățile activităților OLAF. Asta se preconizează în noul regulament OLAF. Și iată de ce mi s-a părut atât de important ca în sfârșit să ajungem la un acord uh, comun asupra acestui subiect. Acum cât privește acea mediere, e vorba de fapt de două întrebări strâns legate între ele. În primul rând vreau să subliniez că ar fi o eroare să facem o legătură între OLAF și uh, copilul de Supraveghere și, pe de altă parte, acea numitul caz Dali, deoarece nu trebuie să uităm că OLAF a făcut obiectul unei reforme de profunzime la începutul anului 2012, în cadrul căruia au fost revizuite practic toate procedurile sale, iar structura sa organizatorică a fost uh, schimbată, concentrându-se și punând accentul și prioritatea pe activitățile de anchetă, așa cum a fost uh, cerut și de Parlamentul dumneavoastră, dar și de Curtea de Conturi în raportul său. Și bineînțeles, acel nou comitet de supraveghere și-a intrat în atribuții la începutul anului 2012 și atunci În acel moment, metoda de lucru și împărțirea rolurilor în sânul Comitetului de, de, de Supraveghere uh, au devenit uh, diferite de ce se întâmpla în faza precedentă. S-a intrat într-o nouă fază de, de, de, de înțelegere, de apropiere și mi se pare că acest proces continuă. Și eu o să fac tot ce pot pentru a facilita aceste, aceste contacte pentru ca aceste entități independente să poată să își uh, exercite în mod eficace atribuțiile lor. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Este clar că acest dosar este foarte, foarte important pentru toți membrii noștri și noi trebuie să ne asigurăm că și Comisia dă dovadă de același spirit de angajament, nu numai răspunzând la întrebările noastre, dar și punând uh, accentul pe această strategie antifraudă în Europa și pe crearea de noi structuri aferente. Mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră și așteptăm cu nerăbdare următorul schimb de opinii. Members, we continue immediately with the next... Dragi colegi, continuăm uh, imediat cu următorul punct de pe ordinea de zi, raportul special rapoartele speciale 17 și 18 punctele de ordine de zi. Domnul David Bostock este chemat aici de la Curtea de Conturi. Raportorul nostru este domnul Bart Stas. Bart, vrei să iei cuvântul, să faci o introducere, te rog. În primul rând, asistența pentru apa potabilă și instalațiile sanitare de bază în țările subsahariene sau să dăm cuvântul și curții de conturi apoi. De fapt, îi dau cuvântul domnului Postoc de la Curtea de Conturi imediat. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Pot să vă spun pe larg uh, ce, se, ce apare în uh, raport, dar nu este necesar, deoarece documentul de lucru a fost deja transmis Mă refer la documentul de lucru al raportorului, care rezumă foarte bine raportul nostru al Curții de Conturi. Aș face însă două observații pe scurt. În primul rând, la începutul paginii a cincea, documentul menționează sugestia Comisiei ca acele grupuri pentru calitate introduse în 2005 ar fi rezolvat problemele de sustenabilitate identificate în raportul nostru. Mi se pare interesant ce spune Comisia, însă nu sunt foarte convins, domnule președinte, în primul rând pentru că aceste grupuri de susținere a calității nu se aplică tuturor cheltuielilor legate de apă. Se aplică sistemelor pentru acea water facility. Al doua propunere a doua observație se referă la faptul că chiar atunci când noi am introdus uh, aceste sisteme, Comisia spunea că totul este uh, foarte roz. Problema nu era în teorie cu aceste structuri și scheme, ci problema era de ce se întâmplă pe teren și cum funcționează aceste structuri. structuri și cred că foarte bine a făcut raportorul că a introdus acea recomandare 8 în raportul său. În acest sens, la pagina 6, punctul 5, se merge dincolo de ce spunem noi în uh, raportul nostru, recomandările noastre. Acolo se spune în ce măsură această furnizare a apei este folosită de gospodării, de servicii, industrie și agricultură Știți bine că noi spunem mereu că, oricum, indiferent cine folosește aceste servicii, această apă, uh, trebuie să și plătească. Asta este ce vreau să spun. Mulțumesc foarte mult, uh, a fost foarte succint și vreau să cer comisiei să dea o replică. Nu, raportorului. Raportorul vrea să știe mai întâi ce spune comisia. Domnule Cicarelli? Vă rog. Domnul Povrănie, mulțumesc foarte mult. Comisia a analizat cu atenție comentariile și recomandările raportorului. Comisia este perfect conștientă de observațiile făcute și va lua măsurile care se impun pentru a rezolva toate problemele menționate acolo unde încă nu s-a remediat situația încă. Vă vom oferi informații pentru fiecare proiect, subliniind care este situația de facto și care sunt măsurile luate sau care mai pot fi încă luate. Comisia, pe plan intern, a hotărât să se asigure pe timp de un an și să monitorizeze procedurile existente să se asigure, deci, că recomandările sunt uh, urmate așa cum trebuie. Deci noi, pe plan intern, ne concentrăm pe uh, monitorizarea cu atenție acestor recomandări, mai ales ceea ce privește cheltuielile pentru um, programele cu apa. Vrem să subliniem încă o dată circumstanțele atenuante care sunt reflectate în răspunsurile noastre către Curtea de Conturi și care se pare că nu au fost suficient de bine luate în calcul în documentul de lucru. Să nu uităm complexitatea și nici realitatea de pe teren. V-aș da două exemple care sunt de fapt prezente în raport. În primul rând, Nigeria, Nigeria un program de aprovizionare cu apă în orașele mici. Acum vreo 14 ani a început acest proiect, în 2001. Nigeria tocmai traversase o situație de tulburări și a fost uh, unul dintre primele proiecte de cooperare dintr-un grup de opt proiecte de cooperare care de fapt reluau uh, relațiile cu această țară. Știm bine ce se întâmplă în situațiile de după criză, post-criză. E vorba, deci, de reconstrucție și dezvoltare și de tranziție. Acestea sunt cuvintele cheie. Și deci dacă demarezi un proiect și nu ai o administrație și nicio delegație care să ajute la crearea capacităților, este foarte greu să... sau durează mult ca un proiect să decoleze. De fapt, în această situație dificilă, proiectul nu a demarat efectiv decât în 2003. Și, de fapt, știm bine că a, durează oricum de la data semnăturii încă trei ani până se pun uh, pe roate toate mecanismele. Iată, deci, ce s-a întâmplat și asta ne-a creat probleme suplimentare cu acel proiect și nu trebuie să uităm asta. Iar ce am făcut noi în Nigeria este următorul lucru. Începând din 2004, din cele 176 de milioane de euro pentru apă potabilă și instalații sanitare, noi am, după 10 ani, de fapt, nu am cheltuit toți atâți bani, acești bani imediat, ci doar pe timp de 10 ani, pentru că ne-a trebuit deci 10 ani pentru a modifica sistemul. Nu este simplu. Al doilea exemplu, din Ghana. E vorba de regiunea nordică din Ghana, unde s-a dorit aprovizionarea cu apă. Vreau să vă spun că este vorba de o regiune unde aveam uh, infecție cu un anumit parazit numit uh, guinea worm, viermele de guine. În aceste domenii, în aceste zone, deci s-au identificat problemele respective, o zonă și cu o situație hidrologică aparte. Având în vedere problemele sanitare constatate atunci în acea zonă, în condițiile respective, nu este de mirare că nu a fost și n a făcut uh, controlele așa cum trebuia să o facem. Dar ce am făcut este că uh, am reușit să înlăturăm acel parazit în zona respectivă, în sfârșit, și am și primit uh, și uh, felicitări de la Institutul Carter. Deci, încă o dată, este vorba de niște zone cât se poate de specifice. Și dacă te concentrezi numai pe rezultate și pe uh, cifre, unde ai furnizat apă și ce proiecte au fost, uh, poți să obții un rezultat, dar dacă te uiți mai clar în contextul timp și spațiu, și când vine vorba de țări în curs de dezvoltare, eu am experiență de 17 ani în aceste țări în curs de dezvoltare și am lucrat cu asociații în domeniul uh, consumatorilor, utilizatorilor de apă. Și pot să vă spun că este nevoie de timp este vorba de zone descentralizate, care nu comunică totdeauna bine cu guvernele lor. Și tot, asta, tot acest lucru presupune un consum de timp. Iată de ce vreau să vă descriu acest context aparte. De asemenea, vreau să vă spun că vorbim de lucruri care a fost hotărâtă între 2001 și 2007. De atunci a curs ceva apă pe Dunăre. Suntem în 2013. Și Comisia a învățat din greșelile trecutului. Așadar, putem să spunem astăzi că am îmbunătățit Uh, asistența noastră în procesele descentralizate, în domeniile sectoriale, în ceea ce privește taxele vamale și taxele fiscale, în ceea ce privește formarea și consolidarea capacităților, încă o dată, sunt lucruri care nu se întâmplă și nu pot să se întâmplă peste noapte. Iar uh, pe plan uh, intern am progresat de asemenea, ne-am schimbat, deoarece știm cât este de important să existe acele calități, control ale calităților, acele evaluări de risc și acele sisteme de monitorizare funcționale cu toatele. Am auzit ce ne-a spus despre acele grupuri de susținere a calității Uh, nu este singurul exemplu de acest gen. Este clar că cu o floare nu se face primăvară, însă aceste grupuri sunt un sistem, constituie un sistem care a îmbunătățit rezultatele proiectelor noastre. Am avut discuții cât se poate de serioase pe aceste proiecte, odată în faza preliminară și odată la sfârșit. Avem apoi o monitorizare bazată pe rezultate, un sistem care este funcțional, a început uh, mai timid, acum însă a ajuns la maturitate, însă poate nu este suficient de robust. Și din acest punct de vedere, aici și acum putem să, pot să vă spun că discuțiile continuă la DG în ceea ce privește posibilitatea de a îmbrătăți acel sistem ROM, cum îl numim noi, pentru a nu avea numai un moment de monitorizare în timp, deci un singur moment, ci și la sfârșit, unde put, un moment în care putem să vedem dacă recomandările făcute au fost respectate sau nu. Așadar, iată, pe scurt, câteva aspecte pe care aș dori să le subliniez. Și dacă m-aș referi precis la recomandarea numărul 8, vreau să vă spun încă o dată că o vom analiza cu atenție, o vom prelua și vă vom da uh, datele necesare pe toate cele trei proiecte menționate. Iar la punctul 9 ne cereți un raport pe care poate n-am putea să vi-l furnizăm așa cum doriți dumneavoastră. Vreau să vă spunem însă că suntem conștienți că în ce privește problemele sanitare mai sunt multe de făcut. Și în ce privește facilitatea de apă, am lansat o ofertă publică tocmai pe aceste probleme de sanitare, instalații sanitare, tocmai pentru a pune mai mult accent pe, pe aceste aspecte în proiectele noastre viitoare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Uh, înainte să dau cuvântul domnului raportor Bart Stas, mai dorește cineva să ia cuvântul? Atunci nu. Bun. Domnul raportor, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că observațiile făcute de către Curtea de Conturi sunt observații utile. Am ascultat cu atenție observațiile comisiei și faptul că au existat anumite promisiuni de intervenție în ceea ce privește punctul 8. Mi se pare că ar mai trebui să existe și alte metode pentru a lucra la nivel sanitar pe aceste chestiuni. Și cred că am putea să consolidăm textul pentru a pune și mai mult în lumină și pentru a pune accentul uh, pe munca aceasta în domeniul sanitar, nu numai uh, normele, ci și aspectul strict sanitar. Eu am fost la fața locului domnului, domnule Renier și știu că nu e ușor. De altfel, la punctul 1, dacă nu mă înșel, am menționat proiectul din nordul Nigeriei, însă sunt gata să re consider felul în care este formulat punctul 1, tocmai pentru a ține seama cât mai bine de uh, situație în așa fel încât să explicăm în mod clar uh, pentru cei care vor citi textul ulterior sau care se vor ocupa de descărcare, să putem explica faptul că aceste observații constructive pe care le-ați făcut uh, provin dintr-un context de care trebuie să ținem seama. Mulțumesc! Mulțumesc, cred că putem proceda ca atare. Dorește domnul Bostock să ia din nou cuvântul sau comisia? Dacă nu e cazul, atunci vă propun să trecem la următorul raport aflat pe ordinea de zi. Domnule Bostock. Mulțumesc, domnule președinte. Și aici, în introducere, trebuie să spun că domnul, documentul de lucru al domnului Stas uh, preia foarte bine observațiile din raportul special și indică faptul că uh, Per ansamblu, suntem de acord cu concluziile curții de, de conturi și cu recomandări. Și aș face două comentarii pe două puncte de astă dată în ceea ce privește proiectul de recomandări. La punctul 7 mai întâi, la, din proiectul de recomandări, merge dincolo de ceea ce spune curtea și ar fi poate interesant să vedem cum reacționează comisia. Al doilea aspect, punctul 4. Noi am fost surprinși, pentru că acolo se cere uh, Uh, să se facă o muncă în ceea ce privește mentenanța și care să fie desfășurată de uh, firme locale. Da, în principiu acest lucru este deja realizat și încredințat unor firme locale. Acum, în ceea ce privește mentenența făcută în mod periodic, nu știu ce se întâmplă cu ea. În orice caz, în ceea ce privește uh, această mentenență rutina, asta este făcută de către întreprinderi uh, private, locale, uh, dar de multe ori ele nu au poate suficient material, echipament, competențe. De aceea punctul 4 e oarecum surprinzător. Nu știu dacă ar trebui să apară acolo, dar în orice caz. Ne, mă rog, ne-a surprins pe noi, ca să zic așa. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor. Nu? Comisia? Cine dorește să intervină din partea Comisiei? Mă rog. Thank you very much. Yes, first of all, we, we... Da, mulțumesc. Da, noi vrem să repetăm, înainte de toate, faptul că salutăm raportul Curții de Conturi E un raport care este destul de pozitiv. Acum, dacă ne uităm la context, e vorba de proiecte în țările în curs de dezvoltare și concluziile sunt destul de interesante. În cele șase țări care au fost vizitate, constatăm că există o îmbunătățire a situației, o îmbunătățire satisfăcătoare și recunoaștem faptul că multe din uh, străzile și drumurile ce au fost uh, vizitate uh, se află în continuare în, uh, într-o situație uh, destul de bună, ceea ce e satisfăcător. Evident că situația este complicată. Trebuie să facem diferența între o mentenență de rutină și una periodică. În momentul în care se construiește un drum, o stradă, în principiu e așa o construcție care se face pe o perioadă, pe, cu o perspectivă de 50 de ani, să dureze măcar vreo 50 de ani. Dar știm că după 7-8 ani uh, se mai pot face îmbunătățiri, se mai pot face lucrări. În primii 7 ani, ceea ce se face e vorba doar de o mentenență de rutină și anume pur și simplu se curăță strada, și dacă e nevoie punctual se iau anumite măsuri și se intervine. Dar, bineînțeles, ceea ce este important este să știți că mentenența de rutină și periodi, mentenența periodică sunt uh, două lucruri diferite și nevoie de competențe diferite și de echipamente diferite. Ceea ce a făcut Comisia în programele noastre este să încercăm să implicăm pe cât mai larg cu putință companiile locale, întreprinderile mici și mijlocii care să se poată ocupa de această mentenanță de rutină. În timp ce um, o, o mentenanță care e mai dificilă, cea periodică, e bine, pentru aceasta avem nevoie de un transfer al competențelor, al cunoștințelor și acest, această mentenanță se face în continuare în momentul de față de către firme străine. Și aș vrea să menționez un lucru care nu reiese prea clar din raportul Curții de Conturi. În momentul în care vorbim despre rețeaua de drumuri și șosele, dacă vă uitați pe hartă și dacă luați în considerare acele drumuri, șosele care au fost construite uh, recent, mai puțin de 8 ani în urmă, e bine, procentul de drumuri care este în continuare într-o, care sunt în continuare excelente depășește 98%. Deci vedeți că traficul se face acolo în mod uh, coerent, în mod suficient, fără niciun fel de probleme. Deci problema aceasta de mantenență nu ține de, de, de Comisia Europeană, ci ține mai degrabă de uh, o rețea, o rețea care cuprinde și niște drumuri și șosele secundare, care nu fac parte din rețeaua noastră. De aceea mă uit la recomandările din uh, textul raportorului și de aceea ar fi bine să facem această distinție între diferitele tipuri de șantiere și uh, diferitele tipuri de mantenanță. Există anumite întreprinderi mici și mijlocii locale care treptat, treptat preiau aceste uh, aceste șantiere și le asumă și în același timp trebuie să aducem și o muncă în paralel și anume să construim capacități pentru ca ele să poată să facă acest lucru. Acum, în ce privește recomandarea numărul 7, acolo unde se vorbește despre pregătirea unui raport, prezentarea unui raport asupra ceea ce face Comisia în ceea ce privește politicile de mediu și de promovare a siguranței rutiere. Da, aici avem foarte multe măsuri care au fost luate și vă putem da, face o prezentare foarte clară, așa cum au spus și colegii mei în ceea ce privește proiectele de apă. Am avut un screening uh, al diferitelor politici și am încercat să vedem la nivel local, să identificăm care sunt nevoile pentru proiecte, care sunt chestiunile de mediu ce au fost luate în considerare, să ne asigurăm că ele au fost luate în considerare și facem deci un fel de screening de mediu pentru fiecare proiect. Adică împărțim proiectul în, în așa fel încât să vedem unde e nevoie de un studiu de impact din punct de vedere al mediului, unde e nevoie de anumite măsuri de mediu care să fie poate luate însă într-un regim mai light, mai lejer. Evident că Asta nu înseamnă că vom, uh, vom, vom uh, face un astfel de screening pentru toate proiectele și pentru toate rapoartele, însă încercăm să ne asigurăm că nivelul de implementare al proiectului respectiv cuprinde și un plan de management care să facă parte din contractul ce va fi realizat atât de uh, cel care obține contractul sau uneori poate chiar și de ONG-uri, de autorități locale ce sunt implicate în proiectul respectiv. Deci, după cum vedeți, există astfel de măsuri pe care noi le luăm și avem un astfel de cutie de unelte pe care o utilizăm, analizăm munca ce trebuie să fie realizată și dacă domnul raportor consideră că e necesar, putem prezenta, putem pregăti o, o, un rezumat cu exemple concrete și cu instrucțiunile pe care noi le transmitem delegațiilor și celor care se ocupă de uh, proiecte și le transmitem și omologilor noștri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum domnul raportor Barstas. Da, mulțumesc domnule președinte. Eu știam că punctele 4 și 7 vor duce la observații și iată că într-adevăr ele depășesc așa ce spunea Curtea de Conturi. Dar cred că de uneori e rolul nostru să avem și această dimensiune politică în dosarele noastre. Așa că notez reacția Comisiei în ceea ce privește întreținerea drumurilor și șoselelor și în ceea ce privește și distinția aceasta ce se face privitor la mentenență. Să știți că și eu am fost la fața locului, am fost în Africa și de multe ori e foarte trist te doare sufletul să vezi că niște lucrări destul de simple sunt făcute de uh, antreprenori și firme străine. Te doare inima, pentru că în fond ei au suficientă mână de lucru, au suficiente cunoștințe, au uh, oameni care ar putea să facă la fața locului astfel de lucrări. Dar notez, notez reacția comisiei și știu că în anumite cazuri e mai complicat. Acum, în ce privește lucrările mari de infrastructură, e clar, știu că acolo firmele străine sunt cele care sunt prezente și am constatat acest lucru eu însumi de mai multe ori în Republica Democratică Congo cu niște întreprinderi chinezești. Acum, Curtea de Conturi a cerut la punctul 7, ea însăși, deci a cerut anumite precizări și cred că Comisia a reacționat foarte, în mod foarte interesant. Am ascultat care este oferta dumneavoastră și anume să ne transmiteți instrucțiune pe care le uh, dați uh, delegațiilor la fața locului, tocmai pentru a vedea care este evaluarea impactului asupra mediului. Așa că profit de ocazie, vă invit să ne trimiteți o notă informativă. Nu îmi trebuie textul complet al instrucțiunilor, ci așa, o explicație în așa fel că să pot să ilustrez în acest lucru în raport. Și aș dori să mulțumesc Curții de Conturi pentru raportul său precedent și ambele rapoarte, atât acesta cât și cel precedent, au fost o muncă extraordinară. Mulțumesc! Mulțumesc! Dorește cineva să intervină? Se pare că nu. Mulțumesc foarte mult domnului Bostoc din partea Curții Europene de Conturi și Comisiei pentru pozițiile în legătură cu aceste rapoarte și acum trecem la punctul 13, ultimul punct de pe ordinea de zi care a fost amânat pentru astăzi domnul Gebrandi datorită um, unei probleme familiale. Nu poate să participe astăzi, dar eu uh, uh, doresc să dau cuvântul reprezentantului Curții de Conturi și dezbaterea după aceea urmează să fie amânată. Domnule um, Cretan, aveți cuvântul. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să fiu cât mai succint cu putință. Curtea a examinat a, ajutoarele directe a, a, acordate crescătorilor de vaci, de capre și a, în perioada 2005-2011. După cum știți, obiectivul principal al acestor ajutoare este de a menține producția în zonele unde nu mai e o altă alternativă față de acest tip de uh, creștere extensiv și e un ajutor important pentru economia locală. E un ajutor care de fapt constituie într-o, într primă. E de fapt o primă pe cap de animal. Deci o, un ajutor cuplat. Iar aceste ajutoare cuplate, deci cu o anumită formă de producție, reprezintă un fel de excepție. Excepție la principiul general de decuplare a Uh, ajutoarelor. De condiționalitate care fusese decisă în 2003 în momentul în care am adoptat regimul de plăți unice. Cu toate acestea, în ciuda adoptării acestui principiu general, câteva excepții au fost posibile și statele membre aveau posibilitatea să obțină anumite derogări de la această Uh, regulă de ecocondiționalitate și să mențină anumite ajutoare directe în cadrul unei opțiuni numită punerea în aplicare parțială a regimului de plăți unice. Și 8 state membre au ales astfel să mențină aceste plăți directe pentru vacile care alăptează pentru uh, femelele din speciile ovină și caprină. Ceea ce este interesant este că propunerea legislativă a Comisiei referitor la politica agricolă comună pentru perioada 2013-2020 prevede posibilitatea de a continua să se acorde astfel de ajutoare cuplate cu un anumit uh, tip de producție pentru noua perioadă financiară ce va începe. Ajutoare asemănătoare cu cele care fac obiectul prezentului raport vor putea continua să fie vărsate și după 2013 iar observațiile curții se pot concentra pe trei aspecte principale. Primul aspect. Curtea a constatat că ajutoarele sunt repartizate pe ansamblul teritoriului statelor membre, în loc să fie concentrate în acele regiuni unde ar fi poate cele mai pertinente, adică acele regiuni în care creșterea de tip extensiv, creșterea animalelor de tip extensiv este ceva vital pentru mediu și pentru economie. Rezultatul este că efectul acestor ajutoare este limitat, este diluat de, din cauza uh, răspândirii sale geografice. Deci curtea a recomandat ca să se țintească mai bine din punct de vedere geografic. Comisia s-a angajat să precizeze care sunt condițiile de acordare a acestor ajutoare, care trebuie să fie menținute, așa cum am spus adineori, în cadrul noii politici agricole comune pentru perioada 2014-2020. Modalitățile vor fi cu siguranță precizate în acte delegate adoptate de către Comisie și pe care Parlamentul va putea să le uh, evoce. Al doilea aspect. Curtea a examinat dacă aceste uh, ajutoare au permis menținerea producției și dacă ele au permis să se evite consecințe sociale, economice, de mediu negative, care ar putea să rezulte dintr-un abandon al producției agricole. Și am constatat pe acest punct că menținerea producției și a creșterii animalelor nu era lega legată de cuplarea sau decuplarea acestor ajutoare, de ecocondiționalitate. Iată, deci, o constatare că nu e, nu e prea pozitivă. Dar există o excepție în anumite regiuni destul de fragile, cum ar fi, spre exemplu, în Scoția sau în Portugalia. Am constatat acolo că ecocondiționalitatea ajutoarelor a avut drept consecință o scădere a producției animale. Ceea ce înseamnă că, înseamnă că aceste ajutoare aveau un impact, o importanță. Curtea recomandă, deci, ca și Comisia Europeană să poată să determine, în legătură cu, împreună cu statele membre, care sunt activitățile agricole cele mai pertinente pentru a menține producția și care sunt și regiunile cele mai expuse acestor riscuri sociale, economice și de mediu. Iar pe acest punct, Comisia a răspuns că această răspundere revine mai întâi statelor membre. Și adevărat, în parte, dar a recunoscut în același timp că ar putea să definească mai precis, deci ea, Comisia, care sunt condițiile ce se uh, pun în momentul în care se acordă astfel de ajutoare și să fie precizat acest lucru în actele delegate. Deci, am senzația că acest raport vine la momentul potrivit, pentru că actele delegate ulterior vor preciza condițiile de aplicare pentru noua politică agricolă comună și acestea încă nu au fost fixate. Al treilea și ultim aspect. În mare parte a statelor membre ce au fost vizitate am constatat că nu exista un sistem de monitorizare care să ne permită să măsurăm efectele acestor ajutoare acordate și deci am recomandat să se instaureze un astfel de sistem de monitorizare care să ne permită să vedem care sunt efectele diferitelor tipuri de ajutoare acordate sectorului acesta de creștere al animalelor. Iată, domnule președinte, aspectele pe care vreau să le subliniez. Știu că uh, se va reveni asupra acestui subiect, dar dacă îmi permiteți, având în vedere și circumstanțele personale care l-au afectat pe domnul raportor, n-aș vrea să-mi închei această prezentare fără a prezenta um, mulțumirile mele cele mai sincere domnului Gerbrandi și colaboratorilor săi pentru colaborarea de care au dat dovadă de-a lungul uh, acestei colaborări. Mulțumesc! Merci euh, beaucoup, Monsieur Cretin. Mulțumesc foarte mult, domnule Cretin. Există vreun reprezentant al Comisiei Europene prezent în sală? Vă rog, vă dau cuvântul. Uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului și curții pentru activitatea desfășurată și pentru recomandările făcute. Voi avea o intervenție foarte scurtă, dați-mi voie să fac de la bun început o distincție. Există o diferență între a vorbi uh, la modul general despre susținerea zootehniei și uh, despre uh, susținerea pentru sectorul specific. Pentru că este un domeniu care este cel mai sensibil atunci când uh, lipsesc primele în anumite regiuni. Există două tipuri de riscuri regiuni unde lipsa acestor prime va avea un impact asupra mediului înconjurător și există uh, afirmații din acest sens uh, din partea tuturor agențiilor specializate pe probleme de mediu, cu reprezentanții cărora am discutat și există alte regiuni în care riscurile ar fi în uh, principal economice, pentru că în lipsa acestor prime, producătorii uh, nu vor putea să aibă o producție profitabilă, ceea ce pe termen lung ar afecta activitatea. Deci, ă, în legătură cu recomandările, sunt de acord cu observațiile ă, curții că ar trebui să fie o mai bună concentrare pe obiective în ce privește ă, fermierii care se ocupă de creșterea caprinelor, dar în, trebuie să se țină seama, bineînțeles, de specificitatea fiecarei uh, ferme. Nu are rost să explic de ce este atât de important, uh, pentru că există aici, în aliniatul 1 al curții anumite prevederi, dar uh, există evoluții foarte diferite în ce privește crescătorii de taurine în Franța față de Germania, de pildă. Uh, există procentaje foarte diferite, uh, uh, există vacile de lapte care în principal în Germania sunt beneficiare ale acestor prime. Deci trebuie să se țină seama de uh, o decizie specifică în baza anumitor criterii pe care Comisia trebuie să le stabilească și să le monitorizeze în legătură cu uh, acordarea acestor prime. Și asta explică într-un fel cele două puncte pe care domnul Cretan le-a menționat în intervenția sa. Iar în ce uh, privește uh, reforma PAC, noi am propus un sistem de monitorizare și de evaluare care cuprinde uh, politica agricolă per total și nu doar anumite sectoare. Trebuie să existe o intervenție logică um, conform diversității existente și în felul acesta noi vom putea să monitorizăm mai bine uh, rezultatele politicii noastre pentru a vedea unde trebuie să operăm modificări. Spunând acesta, domnule președinte, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule Ianitis. Eu voi avea la 18.30 o întâlnire cu președinția lituaniană, deci nu vom putea să avem multe intervenții, dar încă 5 minute avem la dispoziție. Domnul Odi, doresc să felicit pe eh, membrii curții, pe domnul Cretan pentru calitatea raportului său și pentru eh, concluziile raportorului nostru. Uh, uh, știți că colegul meu, Michel Dantin, uh, încearcă să atragă atenția asupra actelor delegate privind aplicarea dispozițiilor legislative pentru obținerea și pentru respectarea obiectivelor noastre în anumite regiuni, pentru menținerea producției existente. Aș dori să vă atrag atenția asupra multiplicării actelor delegate în momentul în care noi putem uh, avea putere de colegiuitor uh, pentru pachetele legislative pentru perioada următoare, în calitate de autoritate bugetară, noi, Parlamentul, trebuie să avem uh, modalitatea de a urmări aceste acte delegate, pentru că fără mijloacele necesare va fi imposibil până la urmă să desfășurăm această activitate care este în răspunderea noastră având în vedere numărul mare de acte delogate de care Comisia se va ocupa. O altă intervenție, doamna Kadenbach, o scurtă întrebare. V-am înțeles oare corect că în cadrul negocierilor pentru uh, trialog acest regim va funcționa și pentru perioada după 2013, exact așa cum funcționează acum? Cine poate să răspundă la întrebarea doamnei Kadenbach? Uh, poate comisia, după aceea Curtea de Conturi, vă rog? Nu. Nu cred că în contextul actual putem să facem afirmații în legătură cu evoluția negocierilor în propunerea noastră. Este clar că trebuie să uh, ne bazăm pe ceea ce, din punct de vedere istoric, statele membre au făcut până acum în acest domeniu al zootehniei și după aceea să vedem dacă primele cuplate vor putea să fie continuate în anumite sectoare sau nu. Acesta este poziția pe care are Comisia în cadrul negocierilor. Există discuții în legătură cu modificarea procentajelor pentru uh, sectoare în care uh, primele trebuie să fie extinse sau nu, dar în orice caz nu sunt eu în măsură să uh, pot trage concluzii de acest tip în clipa de față. Domnule Creten, vă rog. O observație foarte scurtă în noua politică agricolă comună numărul sectoarelor care ar putea să recurgă la ajutoare cuplate ar uh, trebui să fie extinse, deci vor fi mai multe decât acum. Dar de câte ori se vor menține ajutoarele cuplate, va fi nevoie de o justificare mai completă și mai precisă a motivului pentru care trebuie să fie menținute plățile cuplate. Uh, pentru că sistemul există și până acum, dar condițiile de menținere vor fi mai stricte, vor trebui să fie analizate de la caz la caz și vor necesita din partea statelor membre justificări de la caz la caz. Mulțumesc foarte mult. Și cu aceasta mulțumesc că uh, reprezentanților Comisiei și membrilor Curții de Conturi, tuturor celor care au participat la această ședință. Mulțumesc și secretariatului, mulțumesc și colegilor mei, mulțumesc și interpreților, sper că nu am uitat pe nimeni și declar ședința de astăzi închisă. Mulțumesc, pe curând! plus important.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 Mulțumesc.